Dragi colegi, haideți să începem ședința. Primul punct al ordine del giorno, il, le decisioni assunte dai Primul punct de pe ordinea de zi, deciziile luate de coordonatori în reuniunea de ieri după amiaza coordonatorilor. Coordonatorii au decis să respingă propunerea instituirii unui grup de lucru pentru modificarea articolului uh, din regulamentul 204 cu privire la alegerile ombudsmanului european, însă au fost de acord cu propunerea de a crea un grup de lucru. La sfârșit, Margaret, te rog. Așadar, coordonatorii au fost de acord cu propunerea de a institui un grup de lucru pentru a putea începe modificarea anexei 7 al regulamentului în care se prevede numirea, numele Comisiei uh, pentru Petiții și în care se, definește, uh, se definesc competențele sale. Secretariatul a fost mandatat să formuleze o propunere pe baza căreia vom lua o decizie după aceea și anume trebuie revizuită uh, Eventual, uh, nume, trebuie revizuit numele comisiei, dar eventual uh, ar trebui de asemenea și mai ales extinse competențele comisiei noastre, după cum o prevede regulamentul nostru pentru toate celelalte comisii ale Parlamentului European. S-a propus și s-a adoptat. Margaret, te rog, la sfârșit, poți să iei cuvântul pe toate comunicările pe care vrei în ceea ce privește coordonatorii, dar la sfârșit. Așadar, continui s-a propus și s-a adoptat cererea unui studiu de aprofundare cu privire la regulament și cu privire la noutățile care au fost introduse prin inițiativa cetățenească. Se va cere experților care vor fi nominalizați pe parcurs să se verifice uh, foarte în detaliu care ar putea să fie, deci, practic, aplicarea regulamentului și care vor fi competențele noi ale comisiei noastre în urma acestor uh, noutăți, cum va trebui să se comporte comisia noastră. În ceea ce privește nominalizarea raportorilor, coordonatorii au cerut o retrimitere a deciziei în așteptarea unui răspuns din partea președintelui Lene, căruia i-am cerut uh, eu uh, mai multe informații, în ciuda întârzierii pe care am avut-o din cauza administrației, și am cerut să se admită cele două cereri de raport de inițiativă care fusese adoptate la ședința trecută, în cadrul reuniunii coordonatorilor, și care încă nu au ajuns, care nu ajunseseră la timp uh, la președintele conferinței uh, președinților de comisii. A fost adoptată ordinea de zi cu anumite modificări. Prima modificare a fost introducerea la cererea doamnei Auken a petiției 1040 din 2012 și a doua modificare a fost cea cu privire la introducerea cu privire la raportul din Galicia Um, la, uh, a unui termen pentru uh, înaintarea amendamentelor, având în vedere faptul că la sfârșitul ultimei întâlniri nu se ajunsese la niciun acord. Președinția a încercat așadar uh, să pună pe hârtie proiectul de raport pe care l-a prezentat domnul Bulan, așa cum am spus data trecută, și s-a stabilit uh, termenul uh, pentru prezentarea amendamentelor pe 3 septembrie. Acest uh, termen de depunere a amendamentelor este în felul următor. Pentru prima parte a raportului descriptiv pot să înainteze amendamente numai cei care au făcut parte din delegația respectivă. Pentru recomandări și concluzii, toți membrii comisiei pot să înainteze amendamente și vor vota toate aceste amendamente și deci tot raportul, așa cum se prevede în regulament, toți membrii comisiei. Nu au fost luate alte decizii și de aceea îi dau cuvântul doamnei Aucăn pentru observațiile dumneiei. Yeah. Uh, sorry to say, I think... Da, îmi cer scuze, dar trebuie să spun că ședința de coordonator de aseară a fost una dintre cele mai proaste din comisia noastră. Uh, eu am fost singura în afara celor două partide mari, totul era decis de dinainte. S-a renunțat, practic, la munca de delegare pentru legea coastelor și la tot altceva, lei de costas. Uh, s-a decis practic de dinainte să nu existe nicio modificare a regulamentului, să nu se schimbe numele, să nu se schimbe nimic. Deși în unele țări e foarte greu să se înțeleagă din nume cu ce se ocupă comisia noastră. Practic uh, s-a manipulat uh, și articolul 202, e vorba despre vizita în Galiția și s-a decis că doar șeful delegației este cel care are vreo putere, deși ați spus că și participanții pot să facă ceva. Dacă participanții nu se pun de acord asupra ce s-a întâmplat, eu cred că există o majoritate și o minoritate. S-a decis acest lucru, eu am fost singura care am vrut să respectăm regulile, dar dumneavoastră, doamnă președinte, luați orice putere acestei comisii și vreau ca acest lucru să fie comunicat întregului Parlament. Dumneavoastră vreți ca și în ce privește ombudsmanul, semnăturile să fie în continuare secrete, dar eu aș vrea ca ele să fie deschise, să se știe cine s-a votat. Practic, dumneavoastră ne-ați uh, respins uh, dorințele. Dumneavoastră pur și simplu vreți ca noi să jucăm după cum ne spuneți. Președinte, întrerupe. Da, am înțeles, e clar. E poziția clară. S-a înțeles. Domnul Iturgais. Gracias, señora presidente. Afortunadamente, Mulțumesc, doamna președinte. Domnul, doamna Auken uh, face parte dintr-un grup minoritar și are dreptul la o părere, dar atunci când uh, se optează pentru un sistem democratic, majoritatea are câștig de cauză. Iată de ce um, atunci când uh, vom discuta despre Galicia, dacă grupul meu nu este de acord, să se țină cont. Domnul Boulon a cerut să se aplice articolul 52 în ce privește descrierea raportului pe care l-a înaintat. Cererea mea este să votăm acum asupra acestui lucru, pentru că trebuie să avem un vot în comisia reunită. Vreau să, să punem la vot uh, propunerea mea de a aplica articolul 52 cu privire la acest raport din Galicia. Mulțumesc. Doamna Zdanoca. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă e să continuăm pe linia domnului Turgais cu majoritate și minoritate. Avem trei membri în delegația din Galicia, iar raportul a fost înaintat de doi membri, adică de o majoritate. Acest raport a fost deja examinat aici, în Comisia PETI. Deci, eu cred că acest raport este cel care trebuie să fie supus la vot și apoi amendamentele supuse la vot. Noi nu suntem pregătiți pentru acest vot astăzi, deoarece nu s-a înaintat un text alternativ în mod oficial. Acest text nu ne-a fost uh, distribuit, cel puțin nu până în această dimineață. Deci eu cred că ar trebui să discutăm acum despre modul în care vom proceda când vom discuta despre raportul Galicia. Angelica Vertman nu este aici, însă pot să spun că noi am înaintat textul nostru, ne bucurăm de un consens de plin și cred că acest text este cel oficial, cel care trebuie luat ca bază de discuții pentru că a fost înaintat de o majoritate. Mulțumesc! președinte. mulțumesc. Dragi colegi, haideți să nu uh, pornim aici o mare controversă. Vă rog doar să vă prezentați poziția și atât. Domnul Bulon. A point of order. Can... O intervenție spontană, dacă îmi permiteți. Uh, mai întâi putem să votăm și apoi să supunem la vot, uh, să discutăm celelalte chestiuni, pentru că aici e un timp alocat votului și unii trebuie să meargă și în alte comisii să voteze. Haideți să votăm și apoi să se discute toate celelalte? Yes. One, one moment. Un moment. E contra. Punctul meu de vedere este împotriva acestei propuneri, deci vă cer dacă sunteți de acord să retrimitem. Pentru mine este important ca membrii din comisie să fie gata să se organizeze, pentru că aici nu e nevoie să facem niciun fel de dizbatere, ci e vorba să-și exprime fiecare opinia și după aceea vom evalua posibilitatea de a vota. De fapt, ar trebui să se rezolve în două minute această chestiune. Și pentru mine cel mai important în această comisie este să dau spațiu, să dau un spațiu de dezvoltare cetățenilor, de exprimare și deci trebuie să dăm, de fapt, timpul timpul de vorbire pe care l-am stabilit cetățenilor că au venit să vorbească în fața noastră. Deci, sunteți de acord cu părerea colegei? Nimeni nu dorește să retrimită, așa cum a spus colega. Bun, atunci avem un minut și după aceea încheiem. Bulan și după aceea Maier și încheie, încheiem după aceea. Te rog. Mersi, Mulțumesc, doamna președinte. M-aș alătura cererii făcute de Carlos Iturgais să decidem prin vot dacă se aplică articolul 52. Ne-ați dat 15 uh, săptămâni suplimentare pentru a ne reconcilia pozițiile. Niciunul dintre colegi n-a putut să pună la dispoziție un minut din propriul timp, așa că n-am reușit să discutăm. E o chestiune dificilă, dar uh, din câte îmi dau seama, se dorește rămânerea la textul inițial. Dumneavoastră ați spus uh, să că vom vorbi despre acest lucru în o altă ședință, dar uh, problema este că toate aceste negocieri au uh, eșuat. Dacă nu se poate face nimic altceva, propun să, să aplicăm articolul 52. Domnul Maier. Mulțumesc, doamna președinte. În uh, această comisie, când s-a făcut o anchetă, membrii care fac parte dintr-o delegație care se deplasează sunt cei care depun raportul. La Famagusta am avut uh, trei membri, s-a discutat uh, despre aceeași problemă și am avut uh, um, o polarizare, 2 la 2. Atunci s-a hotărât să se înainteze un raport din patru din partea celor patru deputați care au mers în Famagusta și cred că ar trebui să facem același lucru și aici, la Galicia. E vorba de o majoritate și o minoritate. Acesta e modul de lucru. Dacă nu sunteți de acord, puteți depune amendamente, însă aceasta e procedura. Sí, gracias, Presidenta. Concuerdo con esa posición. Doamna președinte, eu sunt de acord cu această poziție, deoarece este corectă din punct de vedere juridic. Dar nu cred că ceea ce propune domnul Bulon este potrivit. Mi se pare, din contra, o abordare greșită. Eu uh, spun că pozițiile s-au schimbat din cauza atitudinii uh, dumneavoastră, pentru că n-ați fost deloc dispus să discutați cu noi, ați fost mai degrabă dictatorial. Ați spus că sunteți uh, singurul care decide ce s-a întâmplat, uh, sunteți uh, însărcinat cu acest lucru și dumneavoastră ați fost manipulat pur și simplu de Partidul Popular din Spania și nu ați ascultat tocmai pe acei oameni care v-ar putut fi oferit credibilitatea raportului. Eu cred că s-a pierdut din credibilitate din acest motiv. Dele poziții diverse. Înțeleg că pozițiile sunt destul de diferite, de aceea vă cer să exprimați o poziție, vă exprimați poziția cu privire la decizia pe care am uh, convenit-o ieri cu uh, coordonatorii cu privire la propunerea mea. Deci ieri s-a decis și repet ca să fie clar, ieri S-a decis că vom lucra pe textul de bază care a fost prezentat de către domnul Bulan și că se vor înainta amendamente până în septembrie, iar amendamentele respective pot fi prezentate la partea descriptivă numai de către membrii din comisie care au participat și la recomandări și la concluzii. Votul poate să vină din partea tuturor colegilor. Cine este pentru această poziție, cine este împotrivă. Deci o să votăm așa dacă mai multă lume e împotrivă, dacă mai multă lume va fi împotrivă, atunci vom uh, cere, pentru că nu avem altă soluție, procedura articolului 52, uh, deci o verificare a admisibilității unei astfel de proceduri pe care eu mă voi asuma să o verific cu organismele competente. Deci cine este, din nou întreb, pentru propunerea astfel stabilită? Intervenție fără microfon în sală. Nu avem textul. Nu avem un text înaintat. Doamna Zanoca, spune președinta. Textul v-a fost transmis acum o săptămână. Ba nu, spune doamna Zanoca. Fără microfon din nou. Domnul Lou m-a informat, m-a informat că a da- distribuit acest text acum o săptămână. Deci nu cred că puteți să faceți niciun comentariu pe tema aceasta. Cine este pentru? Cine este pentru această propunere în legătură cu ceea ce au decis coordonatorii ieri seară? 4. Și cine e împotrivă? Deci, votul se deschide pe ceea ce am anunțat eu ca decizia, ca concluzie de la reuniunea coordonatorilor, adică textul de bază cel prezentat de domnul Bulon. Termenul pentru amendamente 3 septembrie. Amendamentele pot fi prezentate, înaintate pe partea descriptivă de către toți membrii care au participat la misiune și pe partea de recomandări și concluzii din partea tuturor membrilor Comisiei PETI. Votul pe raport va fi extins însă la toți membrii de la comisiei noastre. Deci acum redeschid votul pentru ca să-mi spuneți dacă sunteți pentru această propunere, această procedură sau dacă nu sunteți de acord cu această propunere, atunci trebuie să fiți implicit de acord cu o cerere de aplicare a procedurii ex articolul 52 pe baza căruia, repet din nou, eu voi face necesarul pentru ca să verific dacă este admisibilă această cerere cu instituțiile competente din Parlament, cu forul competent, pentru ca să vedem dacă este admisibil. E clar pe ce votăm, din nou? Cine este pentru propunerea astfel formulată de către mine? If we fail to have the No, we can't. No, it's not applicable at 52. It's not applicable. Chi e favorevole a questa decisione? Cine e pentru această decizie? 1. 3 pentru. Cine e împotrivă? 50. Doamnă președinte, 52 nu se poate aplica decât dacă nu implementăm decizia coordonatorilor. Dacă până în septembrie se ajunge la un acord, nu, sunt două chestiuni diferite. Articolul 52 este, după părerea mea, neadecvat pentru această procedură în interiorul Comisiei. De aceea voi întreba, voi cere o confirmare din partea forurilor competente pentru a vedea dacă este admisibil. Dacă votați pentru aplicarea procedurii articolului 52, dacă votăm pentru ceea ce am uh, decis ieri seară și am decis acest lucru pentru că așa este procedura, este o procedură pe care am folosit-o pentru misiunea în România, aceeași procedură. Am propus ieri seară să se reitereze procedura uh, pe care am folosit-o pentru misiunea în România. Dacă v-ați schimbat părerea și nu vreți să fiți de acord cu o astfel de procedură, atunci trebuie să votați și dacă votați împotriva acestei propuneri, atunci voi voi transmite subiectul mai departe secretariatului și după aceea, în mod formal, Comisiei AFCO, pentru ca să se poată interpreta regulile pe care le aplicăm. Deci, vă rog, vom, ne vom opri cu acest raport, pentru că știți că intrăm într-o procedură foarte lungă. E decizia dumneavoastră. Amendamentele pot să fie și ele un instrument prin care să vă faceți uh, treaba ca reprezentanți ai cetățeni, dar aveți suveranitate și puteți vota pentru sau împotriva propunerii mele, bineînțeles. Deci, din nou și acum este ultima dată, cine este pentru propunerea care conține procedura pe care am propus-o eu în urma reuniunii coordonatorilor. Cine este pentru concluzia coordonatorilor? Bun, majoritatea este împotrivă împotriva procedurii pe care am propus-o. Deci, alternativa care se deschide acum este să trecem printr-o interpretare a articolului 52. Și oprim raportul. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Și vreau să vă spun că toate celelalte puncte care au fost decise de către coordonatori au fost confirmate de către comisie. Următorul punct, votul cu privire la raportul anual despre activitățile ombudsmanului european în 2012. Domnule Salavracos, vreți să luați cuvântul? Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Mulțumesc, nu am multe de spus, dar eh, doream să folosesc ocazia. Își doresc să-i mulțumesc și doamnei Orăli pentru că am colaborat foarte bine. Asta a fost eh, singura mea observație. Mulțumesc. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να... Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Nu vreau să uh, spun prea multe. Doream doar să îi mulțumesc doamnei Oreli, pentru că am avut o bună colaborare și a fost important și pentru activitatea domnului Diamanduro sigur uh, că îi rog pe toți să voteze pentru raportul meu. Mulțumesc! Grazie, Mr. Salavracos. Uh, Priamo, quindi... Mulțumesc, domnule Salavracos. Și atunci deschidem votul asupra acestui raport, raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European pentru 2012. Am amendamentul de compromis A la aliniatul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15, Gânț, la aliniatul 4. Nu, acesta e, cade, de fapt, împreună cu 16 și 17. Toate sunt caduce. Trecem mai departe, amendamentul 18, la 6, A. Cine este pentru? Băsescu. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, Gabriel. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26B9, Băsescu, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis la alineatul 7, cine pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 23, Huntis și Maier, la alineatul 8, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, Becker, la 8, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, la aliniatul 8 a 9, Becker, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, la 9 a 9, Gabriel, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis C, la liniatul 10, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, la 12, au cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, la liniatul 12, Gânz, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 la 12 a 9 din partea Huntismaier pentru două părți. Votăm prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum partea a doua. cine e pentru? Nu, nu se votează a doua parte. A căzut pentru că s-a respins prima parte. Deci, mai departe. Și acum se votează partea a treia a acelui amendament. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Și verificăm. Se deschide votul la partea a treia a amendamentului 31. Uh, È aperta la votazione. Avete votato? Chiudo la votazione. S-a închis votul, din vot cu apel nominal, s-a închis votul. Amendamentul s-a respins cu 9 voturi pentru 13 împotrivă. Amendamentul 32, alinatul 13 din partea domnului Salavracos. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 33 la 13, Valesa cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, 13 a 9, Bălsescu cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 la 15 Salavra cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 la 16, Colarska Bovinska, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis D la alineatul 17, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis uh, E la 19, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 la 19 by Maier, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42 la 21, Băsescu, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 la alineatul 22, Colarska-Bobinska, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 44-45 sunt caduce. Trecem mai departe la 46, aliniatul 22 a noi Kindergans. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 47 la 22A 9 Aucan. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 48, alineatul 22A9. Gabriel, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, aliniatul 23, Gânz, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50, la aliniatul 23, a 9, Gânz, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51, aliniatul 23 b nou gând cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52, la aliniatul 24, tot gând cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul GA9, amendamentul 1, Băsescu, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 2, Gabriel, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3, Gabriel, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4, Aucăn pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 7, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7, Gabriel, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, uh, un amendament tehnic. Salavraco, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9, Gabriel, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10, Colavska Bobinska, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 11, 12 caduce. 12 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, Valesa, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final cu privire la proiectul de raport astfel amendat. Se deschide votul. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Și în unanimitate, 22 de voturi pentru felicitări domnului Salavracos. Felicitări, domnule Salavracos.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 Punctul 12 ordine del giorno, relazione sulla Galizia, ascoltiamo. Punctul 12 de pe ordinea de zi. Raportul privind vizita de informare în Galicia, îl ascultăm pe șeful delegației, domnul Bulan, 3 minute, vă rog. Oui, madame la présidente, je vais da, mulțumesc, doamna președinte. Chiar mai puțin de trei minute, pentru că cred că trebuie să amânăm hotărârea până când aflăm ce se întâmplă cu articolul 52, dacă se aplică sau nu. Vreau doar să amintesc că noi, Comisia PETI, ar trebui să fim o comisie ce ascultă doleanțele cetățenilor europeni. Asta nu înseamnă că trebuie să credem tot ce se zice însă și că din momentul în care mergem într-o vizită constatatoare, deci analizăm faptele, Uh, și eu în raportul meu țin la acest lucru, deci țin să analizez um, faptele reale, uh, e bine, am uh, văzut că um, petiționarii denunță anumite fapte pe bună dreptate, pe de altă parte, și autoritățile locale dau uneori dovadă de uh, alegeri uh, înțelepte. Așa că am încercat să fiu cât mai temperat și cât mai obiectiv. N-am vrut uh, să fac jocul nimănui, am vrut doar să ascult petiționarii și să văd care e reacția autorităților. Deci, în raportul meu pe care l-ați primit, am făcut o descriere a faptelor legate de RIAS, nu am inclus uh, petițiile care nu au fost uh, adoptate oficial de către delegație și de către raportori. Am um, găsit uh, câteva lucruri deja cunoscute cu privire la poluare este vorba despre tratarea incorrectă a apelor pluviale și apelor uzate. Există o stație de depurare acolo care ar trebui să acopere întreaga populație. Măsurile care au fost uh, impuse de Uniunea Europeană uh, par să fie recunoscute ca pozitive, situația încă nu este perfectă, dar proiectele propuse de autorități par să poată răspunde uh, preocupărilor legitime ale petiționarilor. Iată o imagine generală a ceea ce am găsit acolo. Eu cred că în septembrie, când ne vom întoarce, să se ia o hotărâre cu privire la adoptarea documentului, adoptarea raportului și atunci vom reveni cu detalii. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Mai întâi am o întrebare pentru secretariat. Abia acum am primit textul, da? Este proiectul documentului de lucru cu data de 4 iulie. Tocmai acum l-am primit. E prima dată când văd acest text. Cu toate că văd că are data de 4 iulie, nu l-am primit. Dar uh, iată că am textul în față și aici mi-apare numele meu ca membru al delegației. Dar nu sunt gata și cred că nimeni, în afară de domnul Bulo, nu e gata să vorbească pe marginea acestui text. Pentru că eu am primit un alt text care mi-a fost distribuit ca membru al delegației și Angelica Ivertman de către domnul Boulon. Noi l-am discutat luni la Strasburg deci, uh, nu suntem gata să discutăm despre acestea. Domnule Bulon, ne-ați uh, dat uh, două ore atunci la dispoziție. Iată că a trecut ceva timp de la reuniunea noastră de la Strasburg. Ați spus că la ora 6 seara trebuia să vă dăm răspunsul nostru. Am avut doar o jumătate doar la dispoziție. Deci, întreb secretariatul. Cum uh, a apărut dintr-o dată acest document? Pentru că în discuțiile anterioare s-a folosit un singur document care a fost înaintat uh, de către mine și de către Angelica. Nu exista niciun alt text oficial în afară de proiectul redactat de domnul Bulo. Acum iată că s-a materializat acest text cu data de 4 iulie. Azi suntem pe 9 iulie. Și e prima dată când uh, văd acest text. I already informed... Președinte. Am informat deja comisia că textul a fost distribuit vineri și am primit o confirmare din partea secretariatului în acest sens. Textul a fost trimis prin e-mail tuturor membrilor. Deci l-ați primit vineri. Da? Domnule Meier. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că exercităm o prea mare presiune aici, nu înțeleg de ce, nu înțeleg nici ce se întâmplă. Propun, deci, următoarele. Propunerea de text a domnului Boulon nu reprezintă textul uh, delegației noastre în Galizia. Acolo au fost trei deputați participanți. Deci acesta nu este textul care reprezintă delegația noastră. O să cer colegilor întâi să producă un text dacă nu sunt de acord cu domnul Bulon. Dacă nu există consens între cei trei, uh, o să îi rog pe cei doi care reprezintă majoritatea să vină cu o variantă. Și apoi eu o să preiau ceea ce consider că corespunde cel mai mult realității. Uh, Doamna Oken. Din câte îmi dau eu seama, nu a existat o cooperare pe marginea textului cu privire la cele spuse de participanții form oficiali. Dacă textul a fost trimis pe e-mail acum câteva zile în weekend, fără să existe discuții pe marginea lui, fără să încercăm să găsim o soluție împreună, e bine, acest text nu e reprezentativ pentru delegație, ci doar pentru președintele delegației. După părerea mea, textul trebuie să reflecte în mod uh, corect impresiile celor trei participanți, nu doar a unuia dintre ei. Domnul Martinez. Doamne președinte, eu ar trebui să asigure relația cu colegii și cu petiționarii. Și, sincer vorbind, n-am mai uh, văzut o astfel de situație. Am mai avut de redactat uh, rapoarte dificile în trecut, însă n-am mai fost confruntat cu o astfel de situație atât de neobișnuită. Se pare că e ceva fără precedent. Oamenii spun, da, există o delegație, iar delegația poate să fie sau nu de acord cu raportul. Întotdeauna e dificil să redactezi un raport, știu. De aceea am văzut uh, că până acum oamenii s-au străduit din greu, au făcut eforturi pentru a ajunge la un consens. Poate nu toată lumea e de acord, dar lucrăm prin consens, majoritatea este cea care are câștig de cauză. Deci dacă există și un raport al minorității, noi, cei din comisie, haideți să analizăm textul și să vedem pe care îl preferăm. Mie nu-mi place toată această poveste. Suntem totuși aici, în fața cetățenilor. Ce se întâmplă? Ce o să creadă oamenii? Avem, deci, o delegație de trei oameni și dacă sunt doi membri care cred un lucru și unul crede altceva, avem, deci, o majoritate de doi la unu și uh, au dreptul uh, și cei din minoritate, adică cel din minoritate, să depună un alt raport decât majoritatea. Eu sunt absolut șocat de această situație. Mi se pare prima dată când se întâmplă. Coordonatorii au ajuns la o hotărâre și coordonatorii reprezintă grupurile, nu e așa? Deci nu înțeleg care e practic uh, dificultatea. S-a ajuns la un vot, hotărârea a fost luată de toți coordonatorii și uh, nu înțeleg cum, în afară de un grup, toate celelalte grupuri uh, susțin că sunt în minoritate față de decizia coordonatorilor. Păi să demisioneze coordonatorii. E o situație de-a dreptul la iuritoare. Eu o susțin pe doamna președinte. Entiendo, es que si hay un... Nu, ceea ce înțeleg eu este că dacă avem un document uh, care a fost distribuit, pe care l-am și eu în față, e documentul domnului Bulon, nu așa? Pe care îl respect. Cu toate acestea, este absolut clar că documentul acesta nu a fost redactat de cei trei membri a delegației, pentru că doi membri îl contestă. Iar acest lucru trebuie să fie menționat în scris E un raport pe care nu-l putem publica, nu-l putem da spre circulație, pentru că pe el nu apar cele trei nume ale membrilor delegației. Nu e așa? Doi membri sunt împotrivă. Deci, uh, ori acesta, ori alt document în orice caz, documentul din fața noastră nu reflectă adevărul. Deci Mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scuze că am întârziat. Dar am participat uh, la o dezbatere, am condus, uh, de fapt, o dezbatere privind uh, bolile degenerative, neurodegenerative. Ne-am studiat foarte mult să ajungem la o soluție de compromis. În anumite elemente însă am eșuat în acest efort, ceea ce sigur nu a fost un procedeu foarte fericit. Colega mea, Tatiana și cu mine, suntem de părere că noi ar trebui ca uh, ceea ce am văzut, ceea ce am discutat, uh, a fost prezentat obiectiv și cred că aceasta este misiunea unui raport. Trebuie să menționăm ceea ce am vizitat în uh, așa fel încât să reflecte modul în care ne-au fost prezentate. Deci, noi solicitările noastre putem să le introducem în recomandări. Eu, ca atare, îi rog pe acei colegi care sunt de părere că Tatiana și cu mine nu am fost dispuse să ajungem la un compromis, să țină seama de faptul că am dorit, în calitate de uh, oameni politici, să punem uh, degetul pe rană, să prezentăm lucrurile obiectiv. Noi suntem membre ale Comisiei PETI și nu pot decât să repet poziția mea. În calitate de membre ale Comisiei Petit, trebuie să ținem seama de conținutul petițiilor, de poziția cetățenilor, să nu facem politică de partid. Deci, noi trebuie să uh, ne îngrijim ca petiționarii și munca noastră specifică să nu aibă de suferit datorită unor partipriuri politice. Mulțumesc foarte mult, Miranda. Mulțumesc, doamnă președintă. În um, acest haos al uh, punctelor de vedere, uh, trebuie să spun că am discutat deja cinci luni pentru că în februarie am vizitat Caliția, au existat o serie întreagă de uh, plângeri din partea cetățenilor și cetățenilor care uh, nu au putut să ni se adreseze prin e-mail-uri. Am primit tot felul de comentarii de la cetățeni și ei ne-au întrebat ce se întâmplă acum. Sigur, este o procedură administrativă, este vorba despre interpretarea unui regulament și mai este vorba despre problema de profund uh, poluarea rurilor din uh, zona Galiției. Și uh, domnul Bulon, cred că până la urmă, prin modul în care prezintă lucrurile, ajunge undeva la zero obiectivitate. Mie mi se pare că devenim incredibili în felul acesta. Trebuie să-i ascultăm pe oamenii trebuie să ne îngrijim ca ă, noi să prezentăm imaginea unei ă, delegații ă, care dorește să acționeze obiectiv, nu care se vinde până la urmă unor influențe politice. Eu mă adresez acum secretariatului speranțele pe care cetățenele și cetățenii și le-au pus în noi nu s-au îndeplinit pentru că noi ne uh, împleticim în calea administrativă. Iar dumneavoastră, doamnă președinte, aveți dreptate când spuneți că trebuie să apărăm interesele cetățenilor. Tocmai de aceea, în aceste clipe, trebuie să ne decidem asupra unui uh, raport uh, într-o chestiune care este susținută de 29 de petiționari și care așteaptă un răspuns. Nu putem spune nu am găsit o soluție, nu putem spune în raportul nostru că lucrurile arată foarte bine, că nu sunt probleme. Eu cred că nu a existat un uh, dialog corect uh, între cei care au participat la această deplasare, deși au fost doar trei oameni. Colega Iar. Mulțumesc, doamnă Miranda. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că din nou trebuie să intrăm în, în dezbaterea despre regulamentul de procedură, însă trebuie să vă atrag atenția că nu este vorba despre votul asupra acestui raport. Raportul a fost împărțit în două părți. Partea a doua a concluziilor va fi votată aici la comisia noastră. Toată lumea poate să facă propuneri, toată lumea are dreptul să-l voteze. Însă mai există și prima parte, care este așa numita parte descriptivă, pe care ne-am pus de acord că această parte trebuie să fie elaborată în consens. Deci, printr-un consens, Margaret, te rog frumos, ascultă, pentru că e ca la protecția minorităților. Deci, ascultă înseamnă toată lumea. Toată lumea trebuie să fie de acord, toată lumea trebuie să voteze mai precis și secretariatul nu poate să fie uh, de vină aici, nu ne are rost să tragem în secretariat, pentru că el trebuie să doar să accepte ceea ce facem noi, să ne punem de acord. Deci, unii dintre ei, unii dintre noastre poate nu o să fie de acord, dar oricum și acest caz trebuie prevăzut. S-ar putea să nu ajungem la un acord. Și după cum am discutat și ieri și cum am discutat și în această dimineață, acest caz nu, în care nu putem să ne punem de acord trebuie să fie prevăzut și el. Am spus foarte clar că această parte descriptivă în care membrii, chiar ei, au fost acolo și pot să-și noteze lucruri și apoi le corectează, nu pot fi puse, supuse la vot uh, în comisie, pentru că nimeni n-a fost dintre ei la această delegație. Deci trebuie să fie doar cei prezenți care să își dea cu părere, dar trebuie să ajungem la un consens. Consens înseamnă 100% indiferent cât suntem. Și eu sper, cel puțin uh, așa cred eu că se va putea face, este ca în final să nu mai avem decât uh, un, o delegație cu un singur membru, că atunci sigur e un consens. Adică lăsând la o parte gluma, Trebuie să ajungem la un consens oricum o fi și dacă nu este posibil, trebuie să aplicăm ceea ce am discutat astăzi și va trebui să rafinăm această procedură. Oricum, din perspectiva mea, răspunderea trece momentul acela către președinte. Îmi pare rău, după cum a spus și doamna președinte, misiunile de vizitele de informare trebuie să contribuie la accelerarea um, tratării petițiilor. Ceea ce facem noi acum nu este acest lucru, ci opusul său. Deci haideți să încercăm să fim mai realiști în legătură cu aceste vizite de informare și să încercăm să prevedem și ce se întâmplă dacă nu uh, găsim un acord. Consens înseamnă că toată lumea trebuie să fie de acord. Ne bucurăm că am avut doar trei participanți în cazul acesta. Mulțumesc, domnul Sanchez. Sí, muchas gracias. Mulțumesc. Cred că Cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă este să rămânem obiectivi. Nu trebuie să discalificăm pe nimeni, nu trebuie să jignim pe nimeni. Această uh, vizită în Galiția a avut loc în luna februarie. În mod normal, acum ar trebui să avem deja o rezoluție, o soluționare a acestui caz. Ar trebui să existe raportul uh, membrilor delegației. Și uh, Iată că acum lucrurile se complică foarte mult în ce privește procedura. Aș dori să spun aici și în numele grupului S și D că nu avem niciun fel de rezerve, suntem deschiși oricărei soluții rezonabile, suntem foarte flexibili. Que mandar lo siguiente, la delegación a Dar important ar fi să uh, transmitem următorul mesaj a avut loc această deplasare și eu cred că lucrurile nu au fost foarte complicate. Cred că este posibil să ajungem la un consens. Sigur că uh, trebuie să luăm o serie de decizii, trebuie să transmitem mesajul nostru administrației responsabile că trebuie să respecte legislația europeană, că nu trebuie să existe întârzieri și sigur că trebuie să ne gândim și la mijloacele uh, financiare de asistență pentru ca aceste prevederi să poată fi aplicate. Din acest punct de vedere, cred că putem cădea de acord. Mulțumesc foarte mult. Da, eu uh, trebuie să recunosc, problema este dificilă, dar știm uh, de ce. Acest document a fost uh, transmis de către secretariat cu două luni în urmă, fără uh, un acord al uh, președintelui. După aceea a existat un nou document distribuit acum o lună, fără ca președintele delegației să fie de acord. Acum președintele delegației a elaborat propriul său document. Mie mi se pare că nu este o modalitate serioasă de a acționa. Domnul Bulon în ultimele două săptămâni a încercat uh, Uh, cu, să ajungă uh, la o soluție de compromis. S-a străduit cei drept, dar până acum două săptămâni cred că nu a fost posibil să cădem de acord. Eu cred că trebuie să ne gândim dacă este aplicabil articolul 52, pentru că și doamna președinte a spus va analiza această posibilitate. Trebuie să dăm un uh, semnal de încredere cetățenilor europeni și în legătură cu uh, mijloacele de asistență uh, europeană pentru a rezolva problema poluării. Deci uh, trebuie să avem un document pe baza căruia să lucrăm. El, acest document a fost torpilat de unii și de alții până acum. La Mulțumesc. Au cerut cuvântul pentru a da răspunsul. Nu putem să depășim însă orele, eh, ora 10 pentru că avem cetățenii aici care trebuie să ne vorbească despre petițiile de pe ordinea de zi. Deci vă rog nu mai mult de un eh, minut pentru că vă tai microfonul. Zanoca, Bulan și uh, Aulen, vă rog. Thank you. First of all... Mulțumesc. În primul rând, Mulțumesc. Vedeți uh, că în prima parte, prima parte, dar și concluziile și remarcile sunt în engleză. Acesta este singurul text pe care l-am avut uh, lunea trecută pentru a discuta cu domnul Boulon. Iar acum am uh, distribuit vineri alt document cu recomandări în franceză și fiind dat că a fost uh, weekend între timp, nu am reușit să discutăm. Nu sunt gata să discut aceste recomandări, deși pot să citesc în franceză. Colega mea însă nu înțelege destul de bine. În ceea ce privește concluziile, da, suntem pentru concluzii, dar, stimați deputați, uh, membrii în delegație, dacă acest text pe care l-a prezentat domnul Boulon arată că nu trebuia să se meargă în Galicia, pentru că nu se ține cont de niciun fel de cerința a petiționarilor în ceea ce privește anumite construcții. Ele au fost uh, făcute la 50 de metri de casele locuitorilor de către autorități fără să ceară nicio aprobare. Deci, dacă nu se ține cont deloc de, de nevoile petiționarilor și noi am încercat totuși din punct de vedere ideologic și politic să ne ajungem la un acord, dar n-am reușit, atunci da, da, doamna Ocan, doamna Ocan are cuvântul, spune președinta. Eu zic să întrebăm uh, serviciul juridic despre interpretarea regulilor pentru delegații, pentru că este clar că cineva consideră aici că președinta are rolul dominant și poate să decide dacă nu există niciun acord, dar în ceea ce privește regulile eu care le-am citit, consider că nu există uh, o explicație foarte clară în acest sens. Trebuie mai degrabă să ascultăm pe domnul Martinez care ne spune că e nevoie de majoritate și, majoritate și minoritate și nu se vorbește nimic de președinte, chiar dacă ieri ați făcut referire la aceasta, Peter. Dar nu spunea nimic de președinte sau de uh, președintele delegației. Eu zic că ar trebui să cerem o clarificare din partea serviciului juridic pentru ca să aflăm care este interpretarea regulilor uh, pentru delegații. Chiar numai șeful de delegație decide sau și participanții au ceva de zis. Eu zic să încheiem această dezbatere acum pentru că eu nu accept să avem o interpretare politică a regulii 202. Mulțumesc, Bulon. Ultimul intervenient înainte de petiții, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte clar că deputații, precum doamna Miranda, au nevoie să apere mai mult interesul cetățenilor, având în vedere situația, dar totuși scopul unei vizite de informare este să ascultăm cetățenii și noi am dat cuvântul pe cât posibil la maxim cetățenilor și de apoi am, încercat, am încercat să răspundem la întrebări pentru ca să putem să îi uh, Ascultăm deci pe cetățenii din Galicia. Răspunsul, coastelor, răspunsul autorităților de coastă din Spania a fost uh, apoi formulat în delegația uh, formată din trei membri. Nu putem apoi să ne opunem prin uh, intermediul unui raport deciziilor luate de Curtea de Justiție, nu putem vorbi de deturnare de fonduri, nu putem vorbi de faptul că autorizațiile de construcție nu sunt reale. E vorba de chestiuni foarte obiective pe care eu le-am spus în acest raport. Eu nu am nicio putere suplimentară față de oricine, în afară de responsabilitatea care a fost, uh, cu care a fost mandatat prin faptul că am fost șeful acestei delegații în Galicia și anume trebuie să dau cât mai mult timp de vorbire cetățenilor și să încerc să fiu cât se poate de obiectiv. În uh, Apoi, dacă pe urmă am decis înainte să plecăm să nu ținem cont de anumite petiții, am spus în acest context că nu pot să fiu de acord cu decizia întregului grup. Asta este ceea ce am spus. Mulțumesc, președinte Andrerupe. Eu am încercat să caut consensul tot timpul. Nu i-ați tăiat, nu l-ați tăiat pe domnul Martinez, care a vorbit 4 minute jumate în loc de 3, deci vă cer și eu 30 de secunde în plus, ca era prima rundă de intervenție, acum este a doua rundă și aveți un minut. Deci consensul am încercat să-l găsesc, spune mai departe uh, vorbitorul, și îmi pare rău ca colegii mei să nu fi găsit timpul să poate să caute și ei consensul mai degrabă, cum am făcut-o și eu. Mulțumesc, mulțumesc tuturor și acum... Domnule Martinez, îmi pare rău. Îmi pare rău, domnule Martinez. Vă rog frumos, uh, aș dori și eu să fac un comentariu. Și sunt de acord pentru prima dată cu propunerea doamnei Auken și cu observarea, observația dumneiei, această discuție nu este deloc utilă, este absolut superfă și Comisia noastră în suveranitatea ei a decis să ceară interpretarea regulii de, regulii de procedură care se aplică forurilor din Parlament și deci, dezbaterea din această dimineață pe care totuși am autorizat-o, pentru că nu vreau să sugrum uh, niciun fel uh, căile democratice care ne stau la dispoziție, dar acum trebuie să intrăm în subiectul ca atare. Și îmi permit să spun că pe propunerea noastră pe care ați respins-o dumneavoastră în această comisie, eu uh, accept această respingere, Propunerea mea era născută din faptul că s-ar putea găsi un consens consolidat, însă, din păcate, se pare că există o eroare administrativă și vreau să subliniez acest lucru faptul că nu există o indicație din partea domnului Bulon care este autorul proiectului acesta. Deci, așa cum s-a întâmplat în toate delegațiile dinainte, în Italia, în șefii de delegație au fost întotdeauna raportori la delegația în România la fel, la Bulgaria la fel și aceeași delegație în Polonia a procedat la fel. Documentul care a fost propus ca și proiect trebuie să indice ca și raportor și vă rog să verificați dacă nu mă credeți la textele pe care le-ați uh, le puteți vedea pe site-ul nostru care a fost descărcat. întotdeauna șeful de delegație este raportorul care propune textul de bază. Există o posibilitate sau ar fi putut să existe o posibilitate de a implica pe toți, pentru că toți colegii care au participat ar fi putut și ei să-și prezinte un punct de vedere, un text alternativ sub formă de amendament. Însă acum am blocat această procedură pentru că ați votat împotriva propunerii mele din această dimineață și de aceea Trebuie să înțelegem că deci Eh, avem nevoie de părerea serviciilor juridice ale Parlamentului, care pune la îndoială nu numai folosirea unor proceduri care erau deja consolidate până acum în uh, uzul acestei comisii, cum ar fi fost în vizita din România, punând însă la îndoială și credibilitatea acestei comisii în fața cetățenilor. O misiune de informare, și spun acest lucru de fiecare dată, trebuie să fie un element suplinitor față de, uh, pentru ajutorarea cetățenilor și în niciun caz un element care să blocheze un răspuns pe care îl datorăm cetățenilor și care nu face decât să denunțe încă o dată inerția autorităților uh, locale, noi nu facem decât să adăugăm la inerția autorităților locale și inerția noastră și toată lumea și nimeni nu este exclus aici, nu o să aibă într-adevăr, uh, nu o să facă o impresie bună. După cum am spus și la începutul reuniunii noastre din această dimineață, vom cere avizul uh, Comisiei Juridice și Serviciilor Juridice și apoi vă voi informa. Trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi și anume petiția 0938 pe 2012, atilda, adresată de Matilde Fonten, de cetățenie spaniolă, care este în sală. care este prezentă în sală și vreau să-i dau cuvântul timp de 5 minute mai întâi. Il primo firmatario. I'm very sorry. Primul semnatar va lua cuvântul, îmi cer scuze. Eh, muchas gracias, señora presidenta. No hay ningún problema. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Suntem o platformă care apără râul Ebru de decenii întregi. Noi afirmăm că există în bazinul râului Ebru uh, un ecosistem deosebit de important. În această zonă locuiesc peste 100.000 de de oameni. Delta râului Ebru este, din păcate, compactată și există apă poluată care ajunge până la vărsarea râului Ebru uh, și care pune în pericol sănătatea oamenilor. În același timp, cantitatea de apă din bazinul hidrografic este tot mai mică datorită folosirii industriale. Este vorba despre un ecosistem deosebit. Au fost luate multe măsuri de protecție pe plan național spaniol și pe plan european. Poate că unii dintre dumneavoastră își amintesc că în Spania au existat atunci când s-a elaborat planul de administrare a apelor și motive politice, ce, ce um, până la urmă um, a dus inclusiv la efecte negative asupra bazinului hidrografic al Ebrului este vorba despre o supraexploatare a apei râului cu efecte negative asupra mediului înconjurător. Este limpede că aceste efecte au fost negative asupra mediului, iar noi ne-am bazat întotdeauna pe sprijinul instituțiilor europene în ce privește inclusiv directiva cadru privind apa, pentru că prin această directivă cadru ne-am bucurat că dobândim un instrument bun pentru a putea proteja întreaga zonă Uh, a deltei Ebrului. Dar în 2009 ar fi trebuit să fie elaborate noi planuri de administrare. Ministerul Mediului împreună cu uh, oficiul de administrare hidrografică au necesitat 5 ani pentru elaborarea unui plan și uh, acum rezultatele sunt următoare. Suprafețele Ehm, irigabile urmează să fie extinse. 450 de mii de hectare în plus ar urma să fie irigate. Asta înseamnă că din apa râului eh, Ebru 11.000 eh, de metri cubi ar urma să fie folosiți în plus pentru irigare. Practic, eh, toată Uh, apa râului Ebru ar trebui să fie folosită uh, pentru aceste proiecte de irigare. Există încă 45 de zone care, conform acestei planificări, ar urma să absoarbă apa uh, râului. Ceea ce este evident în legătură cu acest uh, flux ecologic ar fi următorul 70% din cantitatea de apă uh, sunt doar în uh, stare bună, deși se recunoaște că doar 50% din apele râurilor din bazinul hidrografic au fost testate. O serie de indicatori importanți nu au fost respectați. De pildă, uh, starea peștilor. Planul nu a analizat uh, situația uh, a 50% din apele acestei, acestui bazin hidrografic al deltei. Deci nu știm dacă starea lor este bună sau proastă. În practică asta înseamnă că zona deltei duce o lipsă de apă timp de 10 luni pe an ceea ce uh, înseamnă uh, un pericol pentru aproximativ 10 kilometri uh, aflați, locuiți aflați în zona deltei. Ar fi nevoie de bazine de captare în legătură cu care însă nu au fost luate uh, măsuri concrete și nu se cunosc costurile necesare pentru crearea infrastructurii necesare pentru locuitorii zonei care ar trebui să uh, poată folosi apa în uh, irigarea terenurilor arabile. Ca atare, nu se cunosc exact în clipa de față uh, riscurile legate de scăderea volumului de apă a râului Ebru. În ultimii cinci ani nu a existat niciun fel de analiză tehnică a situației în legătură cu posibilitatea de realizare a acestui plan de administrare a bazinului hidrografic împreună cu Comisia Europeană ar trebui să fie armonizat uh, acest plan. Din păcate, însă, Ministerul Mediului a acționat întotdeauna prea discret, nu a existat o transparență a măsurilor care sunt avizajate. Este un motiv pentru care noi ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră. Venim dintr-o regiune relativ mică, dar suntem convinși că am îmbrățișat o cauză dreaptă care nu este specifică naturii din Spania. Noi ne dorim ca această zonă să devină o zonă patrimoniu a Europei uh, și să existe o biosferă UNESCO uh, în, declarată în această regiune. În același timp, dorim să se aplice directiva cadru privind mediul înconjurător. Ne-am dorit ca dumneavoastră, membrii ai Comisiei PETI, să comandați realizarea unui studiu privind starea bazinului hidrografic al deltei Ebrului și dacă se constată efecte negative, v-am dori să ne ajutați să se adopte măsuri de corecție pentru planul de administrare hidrografică, astfel încât efectele negative asupra mediului să poată fi contracarate și să nu se ajungă până la urmă la o dispariție a deltei Ebrului. Noi vă rugăm să ne susțineți uh, și vă mulțumim în numele platformei pentru care acționăm. Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Thank you very much, Mr. Chair. As you're aware... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc și uh, petiționarului care a venit tocmai din Spania pentru a-și prezenta poziția. Vreau să facem și noi câteva comentarii. În această dimineață, după cum știe petiționarul, Vreau să spun că directiva cadru privind apa prevede o procedură referitoare la elaborarea planurilor de management al apelor. Aceste planuri trebuie să fie redactate de autorități și supuse consultării. La momentul de față, după cum știți, planul e în curs de redactare. Și acest lucru uh, urmează să fie prezentat și comisiei. Totuși, Uh, se dau curs prevederilor directivei și Spania este obligată să pună la dispoziție pentru consultări aceste planuri. Acum, sigur că pot apărea probleme, dar aceste probleme au fost uh, semnalate autorităților spaniole. Noi monitorizăm activ acest proces și încercăm să convingem Spania să uh, vină cu aceste planuri mai curând. I-am acționat în justiție deja și am încercat, deci, uh, din ce ne privește, să facem tot posibilul. Serviciul nostru juridic uh, a încercat să-i uh, convingă să adopte planurile și apoi, pe această bază, vom face o evaluare, vom evalua planurile și vom putea identifica probleme. Deci, abia după ce sunt adoptate planurile, putem acționa. Ce mai trebuie reținut aici este că atunci când uh, planurile sunt uh, adoptate, uh, trebuie ținut cont de toate elementele, însă nu putem să ne bazăm pe un proiect și să discutăm pe baza lui. Poate petiționarul mă poate corecta, dar cred că um, pe 4 iulie proiectul acesta a fost um, transmis Consiliului după care înțeleg că trebuie să meargă la un organism central, la guvern. Deci sunt mai multe etape de parcurs și de fiecare dată se fac uh, comentarii cu privire la acest plan. Noi sperăm să ajungem până la urmă la o versiune finală. Spania nu ne-a furnizat o dată exactă până la care va adopta planul acesta, dar sperăm să fie până la sfârșitul anului. Vom continua să monitorizăm situația, chiar dacă uh, ducem Spania în instanță pentru că nu a adoptat la timp planul, dacă ea optează să nu facă totuși acest lucru, va mai dura încă 2 ani până când noi finalizăm acțiunea în justiție. Deci sperăm, ca și cu alte state membre, să putem să o convingem să înainteze planul. Cam atât putem să vă spunem acum. Nu putem să introducem măsuri coercitive înainte de adoptarea planului. Ce putem să facem este să intervenim abia după ce planul va fi adoptat. Cam atât, mulțumesc. Dumneavoastră oricum faceți o treabă foarte bună și faceți exact ceea ce cere și directiva. Înaintați observații. Acum uh, e rândul autorităților spaniole să intervină, să își uh, joace și ele rolul. În orice caz, noi vom uh, fi foarte atenți la adoptarea planului și după ce este adoptat vom depune comentarii și vom face tot ce trebuie. Președintele, mulțumesc. Acum o să dăm cuvântul deputaților. Doamnă Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește această petiție adresată de doamna Fonten cu privire la planul hidrologic al bazinului râului Ebru, care se presupune că încalcă mai multe directive, eu vreau să spun că nu sunt de acord. Nu o să vorbesc aici despre conținutul acestui plan de care e responsabilă Spania și care se ocupă de acest plan. Este oricum, uh, un, uh, avem un, o reacție din partea autorității spaniole care oferă un răspuns detaliat la uh, această petiție. Oricum, e sarcina guvernului spaniol. Dacă ne uităm însă la proiectul de plan hidrologic, vedem că el este destul de detaliat și uh, se încearcă o nouă abordare a managementului apelor, se încearcă un echilibru între diversele segmente ale râului, și cred că se respectă cerințele. Sigur că e foarte greu să balansezi toate aceste reguli, toate aceste lucruri, dar uh, Consiliul uh, care gestionează bazinul hidrografic al Ebrului cu o majoritate de 70 la 9 și cu 5 abțineri a hotărât că acest plan este bun și uh, dorește să-l adopte. De fapt, uh, decizia este pe 4 iulie, deci de-abia acum câteva zile. Ziceam că au fost 72 de voturi. 8 dintre cele 9 comunități autonome au votat pentru. Um, mai multe regiuni de acolo, uh, inclusiv uh, Navarra, Aragon, Valencia, uh, doar Catalunia s-a opus. Acest plan a fost redactat în baza unui proces participativ și nu așa cum ne spune Comisia. S-au ținut peste 120 de întâlniri cu peste 1000 de organizații participante. Consultările au durat șase luni. S-au făcut peste 1600 de observații, majoritatea sunt preluate în document. Cred că asta ar trebui să presupună o participare adecvată. Vă amintesc că acesta este oricum doar un proiect de document deocamdată. Se vorbește despre câteva obiective de mediu care trebuie atinse și probabil uh, colegul din Rioja va vorbi despre irigare. Eu sunt din provincia Aragon și acolo Uh, există zone prin care curge râul Ebru și pot să vă spun că sunt uh, zone care trebuie să fie aprovizionate cu apă din altă parte, deoarece râul nu are suficient debit. Deci e vorba apoi și de tratarea apelor uzate, de refolosirea apei, uh, de modernizarea unor uh, segmente de râu. E vorba și despre fenomene extreme care afectează aceste zone. Să nu uităm că în fiecare an uh, parte din uh, zona râului Ebru este inundată. Deci planul autorităților este ambițios și în ce privește componenta ecologică, cea care îl îngrijorează atât de mult pe petiționar, Toată lumea e atentă la acest lucru. Uh, eu cred că uh, planul acesta definește ce ar trebui să fie preocupare de mediu. Sunt 41 de elemente ce sunt avute în vedere. Deci eu cred că din punct de vedere social, economic, uh, planul este bun și fluxurile ecologice sunt tratate pe fiecare lună separat. Există procentaje mai ridicate aici pentru anumite luni decât uh, la alte râuri din, acesta, din această regiune. Deci eu cred că avem aici uh, câteva cifre, câteva obiective, domnule președinte, și uh, eu sunt complet împotrivă complet împotriva ideii că acest plan contravine directivei cadru privind apa, directivei habitate sau directivei privind răspunderea de mediu. Eu cred că Spania a făcut aici eforturi care vor îmbunătăți situația din bazinul hidrografic al Ebrului și se va asigura și o responsabilitate socială. Mulțumim, domnul Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi trebuie să îmi cer scuze. Văd că petiționarii vin aici, în această instituție, pentru a explica câteva lucruri într-un proces absolut democratic și de bun simț, adică modul în care sunt gestionate resursele publice trebuie să țină seama de interesul public și nu de interese private. Aceasta este ideea de la care trebuie să pornim într-o democrație nu poți să spui că a existat uh, participare publică când nu s-a făcut nicio dezbatere pe aspectele tehnice în ultimii cinci ani. Dacă se spune că e cea mai mare participare înregistrată vreodată, uh, e bine, eu nu pot să fiu de acord, pentru că sunt oameni care nu au fost ascultați, voci ce nu au fost auzite. Așa că de, participarea aceasta democratică nu mi se pare că a avut loc. Iar transparența lipsește într-o și mai mare măsură. Și mă bucur că Comisia Europeană e de acord cu mine. De obicei, în această comisie se țin uh, dezbateri în ideea că o discuție publică și transparentă este foarte importantă. Uh, colega care tocmai pleacă a vorbit despre responsabilitate și solidaritate, dar când vom vorbi despre responsabilitatea de mediu care trebuie trecută de la o generație la alta? Când vom vorbi despre datoria care se acumulează și pe care generațiile următoare o vor avea de achitat? aceste efecte sunt irreversibile și ele vor trebui decontate de generațiile viitoare. Nu vom putea să mai ajutăm atunci. Noi acum luăm decizii ce afectează generațiile viitoare. Știm că managementul apelor este foarte important. Nu putem să continuăm politicile irresponsabile. Dacă acest plan e continuat în 50 de ani, 80% din teritoriile învecinate acestei delte vor dispărea. Dacă asta înseamnă solidaritate, ei bine, înseamnă că definițiile noastre diverg extrem de tare. Și uh, să nu uităm că aici nu vorbim despre un plan hidrologic. Aici uh, vorbim despre ceva mult mai mare, mult mai larg. Există și alte interese ce trebuie avute în vedere. Există activități agricole ce nu sunt uh, abordate în mod foarte sustenabil. Avem interese ale constructorilor din zonă care merg uh, într-o altă direcție decât interesul general și decât politicile Uniunii Europene. Și fine, domnule președinte, pe scurt, practic aici despre ce vorbim? E absolut uh, un lucru de bun simț. Nu e vorba doar de Spania, e vorba și de instituțiile europene. Eu continui să am încredere în ele și cred că prietenii noștri în această platformă au și ei încredere. De asta se află aici. Au încredere în Uniunea Europeană și în Comisie, care a avut un comportament uh, extrem de bun în această privință. Noi trebuie să continuăm să apărăm uh, binele tuturor, bunul simț, și, practic, la asta se rezumă totul, la bun simț. Avem suficiente cifre la dispoziție pentru a arăta foarte clar cât de urgentă este această petiție. Dacă nu înțelegem acest lucru, vom avea probleme ani de zile. Generațiile viitoare vor avea această problemă și nu se va mai putea corecta dacă acest plan este aprobat. Mulțumesc! Muchas gracias, señor presidente. Domnul Tremosa, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și vrea câteva minute să îmi permiteți să vă spun și eu care este părerea mea despre această problemă. Nu vreau să repet ce au spus ceilalți colegi. Avem acum în fața noastră petiționarii, am ascultat și uh, aș spera să mai revedem și cu alte ocazie, pentru că această problemă a planului hidrologic al bazinului râului Ebru este într-adevăr o problemă foarte gravă. Uh, Directiva cadru pentru apă prevede faptul că planurile de gestionare a apei trebuie să fie înaintate de către statele membre deja încă din anul 2009, iar eh, Spania încă nu și-a îndeplinit această obligație până acum. De asemenea, am eh, făcut mai multe observații pe această temă deja în comisia noastră. Ce avem aici este un plan, un plan hidrologic pentru bazinul râului Ebru, unde Uh, se folosesc uh, râuri uh, în general, râuri mai mici sau afluenți pentru a putea iriga toată zona. Iar autoritățile din Catalunia, din Catalonia, îmi scuze, sunt de părere că planul hidrologic nu corespunde normelor pentru că cantitatea de apă care curge prin bazinul râului depășește uh, este sub nivelul acceptabil, adică parametrul de debit de apă trebuie să fie uh, conform cu, uh, cu limitele impuse de către comisie și de aceea considerăm că este, avem de-a face aici cu o discrepanță foarte mare între valorile permise și cele prezentate aici. Am primit răspunsuri de la autoritățile Um, pe care le-am contactat în Spania și nu momentan autoritățile nu par să trateze problema destul de serios. În continuare, poziția lor este foarte fermă și petenții și cetățenii sunt uh, de fapt uh, reduși la tăcere și trebuie să se mulțumească cu o poziție de defensivă. Am văzut că s-au luat mai multe decizii până acum, Însă toate aceste decizii au respins toate plângerile care au fost adresate de către cetățeni până acum. Totul are, de fapt, o conotație politică și la râul uh, Tahoe, de, Tahoe, de exemplu, care uh, se varsă în Atlantic, în Portugalia, s-a decis ca 75% a um, debitului de apă să fie um, deturnat înainte ca fluviul să se poată vărsa în Atlantic, pe teritoriul spaniol aceasta. Deci 80 până la 90% din populația din Catalonia este de fapt dată la o parte și nu poate să profite de aceste fluvii. Situația este extrem de tensionată în ceea ce privește situația apei. Situația este și mai gravă decât acum câțiva ani și va trebui uh, să luăm măsuri pentru că din cauza acestor deturnări în Catalonia se va cere din ce în ce mai mult independența. Noi din Catalonia suntem de părere că suntem o comunitate autonomă, o regiune autonomă și nu considerăm că putem să trăim la infinit în această uh, situație, e nevoie de o cantitate minimă de apă în albia râului, iar dacă guvernul central nu reușește să ne apere, va trebui să ne apărăm singuri. Ministrul uh, ne-a vorbit chiar de intervenții militare în legătură cu aceste râuri. Suntem totuși în secolul 21 și cred că ar trebui să încercăm să folosim rațiunea în momentul în care vrem să acționăm. Nu suntem, bineînțeles, împotriva irigării. Știu exact care sunt beneficiile irigării pentru uh, țara mea și pentru regiunea din care provin eu și, de exemplu, în legătură cu canalele care au fost construite în secolul XIX, dar cred că totuși astăzi întregi regiuni sunt uh, transformate în uh, deșerturi pentru că nu mai există o repartizare echitabilă. Ar trebui deci să găsim un echilibru pentru ca să putem uh, să beneficiem cu toții la fel de consumul de apă care este prevăzut pentru fiecare și trebuie să respectăm pentru aceasta valorile limite. Suntem în secolul 21, după cum spuneam, și și guvernul spaniol trebuie să înțeleagă acest lucru și trebuie să răspundă în fine la plângerile acestea foarte violente. Mulțumesc. Care cuvântul colegul dumneavoastră? Domnul Biolț. Obiolț. Uh, eu sunt uh, geolog. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și sub dictatura Franco a trebuit să am alt curs profesional de ceea ce, decât ceea ce mi-aș fi dorit, dar mi-a rămas ceva din știința pe care am acumulat-o în timpul uh, anilor de studenție. Am văzut foarte multe catastrofe în uh, zona Mării Mediterane, nu numai în Catalonia, ci și în, pe multe alte coaste și am văzut că de fiecare dată cei care erau responsabili pentru catastrofele acelea au uh, vrut să apară fără niciun fel de cusur, au făcut cele mai frumoase discursuri și au spus că au respectat toate, toată legislația, au participat la discuții cu cetățenii, cu societatea civilă și catastrofele însă persistau și toate accidentele au continuat. Cred că este evident ce se întâmplă. Nici nu e nevoie să fii profesionist ca să înțelegi care este problema. Delta râului Ebru este un bun extrem de important, este o valoare pentru toată umanitatea și cred că este evident acest lucru. Iată de ce cred eu că trebuie să ținem cont și de ceea ce se întâmplă în spațiul uh, Mării Mediterane în ultimii 10 ani, ce s-a întâmplat în această zonă. Nu putem să permitem să se continue o astfel de practică care are consecințe foarte clare și asupra societății. Trebuie să încercăm să înlăturăm această, acest pericol catastrofal uh, pentru omenire în următorul deceniu. Poate că noi nici nu vom mai fi aici, va trebui însă să dăm totuși socoteală, chiar dacă nu direct generațiilor următoare. Trebuie să spuse două chestiuni. Grupul socialist uh, sprijină nelimitat platforma pentru apărarea deltei Ebrului și este împotriva deturnării cursului uh, râului. Și uh, așadar vom fi împotriva acestei devieri, vom lupta împotriva amenințării uh, față de ecosistemul din râul Ebru. Noi încercăm să găsim o soluție rezonabilă și sperăm ca democrația să funcționeze. Dacă democrația ar fi atât de puternică cum ne-am dori, așa cum se întâmplă, de exemplu, și în domeniile financiare, poate că am reușit, dar din păcate, de zeci de ani nu avem uh, cu adevărat o îmbunătățire a situației. Vedem că banii contează din ce în ce mai mult și contează chiar mai mult decât dorințele democratice ale cetățenilor. Nu avem niciun dubiu asupra faptului că noi aici trebuie să facem și noi ceva în Parlamentul European. Mulțumesc, care cuvântul domnul Itur Gais. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în Comisia pentru Petiții și unii dintre noi cunosc problema foarte clar, însă ce este evident este că rațiunea trebuie să ne ghideze atunci când luăm acțiuni, iar Comisia Europeană nu trebuie să fie într-o confruntare cu noi. Sigur, este adevărat că Comisia a spus că nu se poate exprima atâta timp cât nu avem planul de gestiune pentru râul Ebru și abia atunci vom putea să uh, constatăm dacă se respectă legislația europeană. Însă un lucru e foarte clar. Dacă Comisia s-ar implica cu adevărat la elaborarea acestui plan într-o fază incipientă, atunci probabil că am avea o posibilitate să avansăm. Nu trebuie să ne prefacem că așteptăm uh, adoptarea planului, cel puțin comisia n-ar trebui să facă acest lucru. Colegul meu, Romera, poate n-a ascultat atent ce am spus și Rioja este o comunitate care are o problemă similară și nu este vorba numai de o problemă din Catalonia, ci e vorba și de o problemă pentru țara bascilor. Este evident că această problemă îi afectează pe mulți și Comisia și petiționarii au uh, publicat aceste date spunând că sunt împotriva acestui plan, iar ministerul care este competent cu o problemă consideră că a făcut pașii necesari. Știu că pe 29 iulie avem o dată limită. Ne aflăm acum într-o fază de proiect pentru planul respectiv, care trebuie să se termine pe 29 iulie. Sper să nu fie nevoie să mai folosim asemenea arme grele pentru o problemă care de fapt este minoră. Sper eu cel puțin să rămână minoră. Iar, domnule președinte, eu cred că în această problemă ar trebui mai întâi să încheiem procesele care sunt pe rol pentru a putea avea în fine acest plan adoptat și apoi să vedem care este planul guvernului. Mulțumesc, doamna. Les eh, saludo desde luego a los peticionarios que han venido hasta aquí. Mulțumesc foarte mult. Îi salut pe petiționarii care s-au deplasat la Bruxelles pentru a ne prezenta eh, acest subiect. Eu sunt geograf și uh, mi-am obținut diploma la Universitatea din Saragossa. Am și un masterat în probleme de protecție a mediului. Deci, pot să înțeleg foarte mult uh, cauza pe care o susțineți dumneavoastră, dar nu doar din motive politice. Pentru că uh, și eu provin din regiunea Rioja, cunosc această problemă. Am urmărit uh, expunerea dumneavoastră, iar acest plan hidrografic Borel încă în momentul în care mi-am început eu studiile universitare, era pus sub semnul întrebării, era un uh, plan de factură socialistă. Și uh, după aceea a urmat planul care a fost elaborat de creștini-democrați. În timpul uh, guvernului Zapatero nu a mai fost elaborat niciun fel de plan hidrografic care eh, să rezolve problemele eh, legate de resursele de apă eh, ale Spaniei și eu cred că acum trebuie să apară un asemenea plan, pentru că trebuie respectată și directiva cadru privind apa și de asemenea hotărârea Curții uh, de Justiție din anul 2012. Este nevoie de o cantitate eh, minimală de apă necesară pentru eh, acest plan hidrografic. Sigur că mai există și criteriile ecologice care trebuie să fie respectate pe diversele tronsoane ale râului. Deci este vorba de tronsoane și este vorba despre cantități de metri cubi pe secundă care eh, să fie respectați. Sper că ați citit acest document. La vărsarea în ocean avem 800 de metri cubi pe secundă în toamnă și primăvară și 100 50 de metri cubi pe secundă în perioadele de vârf până în luna martie. Și deci acestea sunt cifre care variază foarte mult, dar uh, ele au fost înregistrate în anii 90. Să ne gândim că trebuie să uh, fie verificată și cantitatea de apă în comuna Loconio, din care vin eu. Uh, uh, Chiar dacă măsurătorile au fost făcute, ele nu au fost efectuate pe întreaga suprafață, pe întreaga întindere a râului. Când se efectuează un asemenea plan, abia atunci putem spune dacă este nevoie de măsuri de corecție sau nu. Pentru că abia atunci avem o imagine de ansamblu de care se poate servi și Comisia Europeană pentru a propune acele măsuri de corecție. Atâta timp cât nu există decât un proiect și nu un plan, nu poate interveni Comisia prin a propune îmbunătățiri. Deci, în clipa de față, este nevoie de adoptarea planului pentru a putea vedea care este impactul asupra mediului. Să analizăm acum problemele de mediu din Spania. Și în Catalunia există prevederi legale care se aplică pe plan regional sau pe plan național și ele prevăd dreptul cetățeanului de acces la informații în legătură cu impactul asupra mediului. Deci eu nu uh, aș putea fi de acord cu afirmațiile care au fost făcute și care uh, contravin acestei legislații. Nu uh, putem face afirmații care nu sunt reale. Iar în legătură cu alte lucruri expuse, Ebru se pare că uh, aparține întotdeauna altuia. Trebuie să vedem cine poate să aibă dreptul de proprietate, pentru că există uh, bazinul hidrografic uh, care trebuie avut în vedere încă de la um, cele mai îndepărtate râuri care se varsă în Ebru și toată lumea are dreptul să se exprime Interesele sunt foarte diferite, necesitățile economice sunt foarte diferite în întregul bazin hidrografic și trebuie să ținem seama de toate aceste necesități. Există și unele interpretări, aș spune, particulare sau ciudate în legătură cu uh, irig, suprafețele irigate dar există prevederi legale care trebuie să fie respectate în legătură cu uh, irigarea uh, solului și cine trebuie să plătească pentru aceste uh, suprafețe irigate. Deci, noi suntem o țară care cultivă legume și fructe și care are mare nevoie de apă. Dilema este următoarea. În Spania există tehnici de valorificare a uh, apei care sunt destul de moderne și Comisia Europeană când discută despre politica agricolă comună a constatat că noi nu putem reduce suprafețele irigate cu 25%. Noi, în țara noastră, avem cea mai bună tehnică de irigare încă de multă vreme. Da, voi încheia intervenția mea. În legătură cu directiva cadru privind apa, nu este o problemă de mediu, este o problemă politică. Domnul Romeva a spus deja acest lucru. Lucrurile stau în felul următor. Ehm, aici este, <laughs> ceea ce deranjează este decizia luată de guvernul creștin-democrat. Deci, eh, concluzia nu este o politică de mediu, este o, de fapt o politică cu partii pri. Doamna Auken, da, eu uh, am o vârstă și încă pe vremea când eram la școală am aflat despre uh, zona Ebru, care este una din regiunile cele mai frumoase din Europa. Sigur că va trebui să apărăm această regiune, dar uh, în Comisia PETI uh, vreau să spun că apreciez faptul că, deși există interese politice atât de diferite în uh, legătură cu această legislație europeană luată în domeniul apelor, răspunsul Comisiei a fost prompt și clar. Și eu insist acum să lăsăm deschisă această petiție și să vedem care vor fi concluziile Comisiei în legătură cu respectarea legislației comunitare. Mulțumesc pentru această foarte bună prezentare. Apreciez limbajul foarte limpede care a fost folosit de către comisie. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Ana Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc petiționarelor și petiționarilor care au venit în mijlocul nostru, pentru că a fost pentru noi posibilitatea să auzim vocea cetățeanului au venit de departe la noi. Problema resurselor de apă din Spania uh, nu este neapărat exemplară pentru evoluțiile din Europa. În anii 90 a fost construit uh, un baraj la Umia, Comisia știe acest lucru, în acel moment s-a făcut și un studiu de impact asupra mediului într-o regiune și uh, au existat cazuri frapante legate de impact asupra mediului. Însă concluziile au fost că, de fapt, legislația a fost uh, um, respectată în litera legii, dar uh, aplicarea ei a creat probleme. Și să recunoaștem că este vorba și despre interese economice care uh, sunt legate de uh, strategia Partidului Popular. Deci, în comisia noastră uh, sunt menționate pozițiile diverselor partide politice, știm care este poziția guvernului și de fapt nu este analizată din perspectivă globală problema. Și există Eh, două partide din Catalunia eh, și eh, partidele care formează coaliția guvernamentală din Catalunia, Junta din Aragonia, care au sprijinit această petiție și acest lucru trebuie să-l avem în vedere. În legătură cu poziția Comisiei și colega Augen a menționat acest lucru, trebuie să fim dispuși să evaluăm lucrurile, dar ne lipseau datele, informațiile concludente și uh, este vorba totuși de peste 100.000 de oameni care sunt afectați. Sigur că râurile nu aparțin cuiva anume, ci aparțin tuturor și toate planurile de administrare hidrologică trebuie să fie analizate uh, din acest punct de vedere. Din 2001 uh, acest lucru se întâmplă. Pe de altă parte există și uh, o procedură de neîndeplinire a obligațiilor care a fost declanșată de către comisie. Să aibă în vedere comisia că este vorba despre viitorul unei țări, dar și de credibilitatea instituțiilor europene. Domnul Martinez are cuvântul. Mulțumesc. După intervenția colegului Obiols, nu pot decât să spun că sunt 100% de aceeași părere. Dar poate că ar merita să mai adaug ceva pe lângă cele spuse de domnia sa. Este foarte important să discutăm acest subiect aici. Și eu vin din regiunea La Mancia și noi avem probleme cu administrarea apelor. Sunt probleme de-a dreptul catastrofale cu care ne confruntăm, pentru că există atât de multe interese legitime care uh, uh, câteodată sunt de-a dreptul conflictuale față de anumite regiuni afectate. Ar trebui să putem acționa solidar, dar uh, adesea am întâmpinat dificultăți în a putea merge mai departe decât uh, doar de a face afirmații care rămân cuvinte goale. Și în legătură cu ceea ce a spus colegul Tremosa, uh, pot să spun că uh, subiectul merită să fie apărat. Noi toți avem obligația să verificăm modul în care se poate uh, obține cel mai mare avantaj în folosul tuturor. Și Sigur că trebuie să avem în vedere protecția mediului, care uh, este un deziderat prioritar față de toate celelalte Uh, necesități. Spuneam uh, și eu, uh, vin din La Mancea și am avut mari probleme în legătură cu exploatarea apei. Și după aceea, când se va vorbi despre zona Tahoe, cu siguranță că vom reveni asupra problemelor. Și există regiuni în care oamenii acum sunt amenințați să moară de sete pentru că uh, nu uh, mai au apă în râuri. Să ne gândim la uh, fenomenul de dejertificare din anumite regiuni sau uh, să ne gândim că, de fapt, albiile râurilor nu sunt adaptabile la necesități. Și există niște prevederi uh, care ar trebui să fie obligatorii pentru noi toți. Sunt de acord și cu spusele doamnei Miranda. Deci vin oamenii la noi, expun uh, problema care îi frământă, se întorc și uh, efectul uh, așteptat nu se produce. Dar planul hidrografic pe care uh, guvernul îl elaborează dacă încalcă prevederile europene, trebuie să fie anulat și a existat un precedent din acest punct de vedere. Um, poate că atunci noi nu am considerat că este un deziderat prioritar. Oricum, colegul Obiolț acum spune că noi uh, trebuie să apărăm această platformă pentru apărarea deltei Ebrului. Deci, am văzut fotografiile, am văzut că uh, mii de oameni au participat la manifestările de protest. Uh, a existat comunicare, a existat o mobilizare în masă, vedem aceste imagini. Deci nu putem spune că nimeni nu a încercat să uh, protesteze. Nu cred că este vorba despre un fotomontaj, nu? Deci au ieșit oamenii în stradă. Deci uh, vedeți că subiectul este important, oamenii s-au pus în mișcare, a existat o mobilizare, din fericire. Iar Platforma a venit uh, la noi ca uh, în calitate de reprezentant al așteptărilor populației. Noi uh, nu trebuie să ne lăsăm atrași în situații conflictuale și sperăm ca toate obligațiile comisiei să fie îndeplinite. Nu este vorba doar despre delta râului. Există și mulți alți cetățeni care au drepturi, care trăiesc uh, de-a lungul uh, cursului acestui râu și care, la rândul lor, au dreptul la apă. Poate că există și soluții tehnice moderne doar pentru că noi nu trăim în zona deltei, nu uh, trebuie să ne interzică dreptul de a folosi apa care trece pe lângă localitățile noastre. Vorbitorul este întrerupt de către președinte. Da, este vorba despre o regiune care are nevoie de apă. Din fericire, la noi s-a ținut seama de diversele interese, s-a ținut seama și de impactul asupra mediului, pentru că altfel nu, dacă nu ai acces la apă, trebuie să părăsești pur și simplu teritoriul. Domnul Zanoni, mulțumesc, domnule președinte, am venit destul de târziu pentru că am participat la o altă întâlnire înainte. Am auzit vorbindu-se despre această problemă cu râul uh, și râurile din Spania. Am tratat uh, de mai multe ori probleme în legătură cu folosirea apelor uh, râurilor, pentru că vin din nord-estul Italiei, unde avem foarte multe probleme similare. Tocmai ieri am depus o întrebare cu solicitare de răspuns înscris către Comisia Europeană pentru a, de, pentru a putea, pentru a denunța uh, suprafolosirea apelor uh, într-o provincie din nordul Italiei unde sunt uh, amplasate mai multe centrale hidroelectrice pe același râu, pe același segment de râu. Este vorba de un teritoriu care se folosește la maxim pentru a produce curent electric. De altfel, s-a creat chiar uh, un sistem de facilitări uh, pentru folosirea energiilor regenerabile, dar care nu funcționează. Nu știm exact nici care vor fi efectele pe teritoriu pentru folosirea, exploatarea acestor ape. Apoi uh, mai există o altă problemă în regiunea mea și anume am fost uh, loviți de secetă deja de mai mult timp, de fapt începând din septembrie 2011 până în septembrie 2012 și a existat o supraexploatare a râului pentru care uh, ne-au ne luat-o mai mulți cetățeni, mai multe asociații chiar de pescari și uh, ONG-uri, pentru că în această perioadă de uh, secetă problemele au fost extrem de grave. Există, după cum spuneam, o normă care prevede un flux minim de cantitate de apă prin albia râului. De asemenea, mai ales pentru că acest râu face parte din programul Natura 2000, și acest minim de uh, flux uh, de debit nu a fost uh, respectat până acum. Consider de aceea că trebuie să ne gândim foarte bine la situația aceasta și în Italia și în Spania înainte să intervenim într-un fel sau altul. Trebuie să înțelegem în primul rând dacă intervențiile pe care le prevedem vor aduce beneficii comunităților uh, locale, pentru că s-ar putea, de exemplu, să existe beneficii pe termen scurt, să existe ameliorări pe termen scurt, dar după aceea, pe termen lung, s-ar putea să se creeze situații irreversibile care eventual să cauzeze daune nu numai mediului înconjurător, dar și economiei din regiune, care nu poate apoi să fie estimate aceste daune. Deci când se fac astfel de lucrări, așa cum se dorește în cazul acesta, nu te mai poți întoarce la situația dinainte niciodată. E vorba de construcții, de opere, de uh, construcții așadar irreversibile și de aceea lansez un apel către comisie și către toți colegii care sunt interesați de această, aceste problemă, că nu se pot face lucruri uh, pripite, așa cum uh, spuneam și înainte, pentru că aceste cazuri sunt foarte frecvente în Europa, sunt cazuri uh, absolut scandaloase, unde problema a fost agravată de chestiunile făcute mult prea repede, fără să se asculte cu adevărat părerea populației locale și a administrației locale, care însă după aceea sunt cei care devin victimele unor alegeri atât de greșite. Cred de aceea că este absolut important să fim foarte atenți, să facem întâi toate evaluările care trebuie făcute înainte de orice lucrare și să încercăm să ne gândim și la viitor, mai ales la efectele unor alegeri pe care acum poate le considerăm că sunt bune, sunt potrivite și avantajoase din punct de vedere economic, dar care după aceea s-ar putea să se transforme într-o situație foarte uh, dificilă și catastrofală pentru mediu și pentru comuna respectivă și economia din localitatea respectivă. Mulțumesc, uh, spune președintele. Iar acum, uh, înainte să dau petenților încă o dată cuvântul, aș dori să mai fac o clarificare și uh, pentru doamna Ranț, care însă nu mai este în sală, din păcate. Comisia Europeană nu a susținut planul uh, contrar a ceea ce a spus uh, înainte, a spus că trebuie să se aștepte întâi și, de fapt, noi cerem Comisiei să se exprime întâi. Mai întâi este nevoie să se treacă prin tot procesul de aprobare, spune Comisia. Aș dori însă să dau mai întâi cuvântul uh, petiționarilor pentru ca să putem trage concluziile. Mulțumesc. Că a asistit al debate. Gracias a... Mulțumesc, mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru intervenția lor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit și să ne asculte aici și au luat cuvântul. Uh, noi am vrut, uh, înainte să fim puși în fața faptului împlinit, să tragem un semnal de alarmă din anul 2000 Uh, încercăm să facem acest lucru. Din 73, de fapt, există propuneri de canalizare, propuneri făcute de dictator. Dictatorul a fost înlăturat, dar propunerea a rămas în picioare. Uh, au, uh, noi, cei care stăm aici, ne-am luat concediu ca să venim special la Bruxelles din 2000 până în 2004 am suferit foarte mult din această cauză și n-am vrea să se repete situația. În orice caz, dacă trebuie, vom continua să ne batem împotriva guvernului spaniol. Noi uh, niciodată nu am uh, ratat nicio întâlnire a Ministerului de, de Mediu, oricât de neînsemnată. Uh, cu toate acestea, nu uh, suntem luați în seamă, deși am fost uh, acolo, am participat la toate ședințele, am fost criticați, ni s-a spus că nu vrem să participăm. Noi am fost totuși prezenți, dar nu putem să dezbatem, nu putem să participăm cu observațiile noastre acolo, pentru că nimeni nu vine să ne spună ce, ce se face. Nu ni s-au prezentat studii noi putem să venim cu studiile proprii, dar uh, nu sunt luate în seamă. Studiul pe care l-am făcut noi în 2007 a fost uh, lăsat la o parte. Și, uh, în încheiere, dacă acest proiect nu este îmbunătățit, delta Ebrului va dispărea, iar această responsabilitate este o responsabilitate care nu cade doar în sarcina guvernului spaniol. Iată de ce mă adresez Comisiei Europene și Uniunii Europene. Vă rog să nu închideți acest dosar. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, dar vă rog să lăsați această petiție deschisă. Se vorbește despre planificare. Guvernul, când planifică ceva, trebuie să o facă bine. Acolo există oameni care trăiesc de, de pe urma resurselor râului. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc și uh, o opinie personală înainte să tragem concluziile și să fac o propunere în calitate de președinte. Directiva trebuie să fie aplicată, iar planul hidrologic trebuie să țină seama de ea și uh, Urmează să discutăm o petiție asemănătoare despre fluviul Taho care are aceleași probleme. Văd că administrația din regiune nu ține seamă de toate aceste lucruri. Ei uh, încă se mai bazează pe bula imobiliară și uh, vrea să asigure alte interese decât cele ecologice. Au alte priorități. Această petiție ne permite să monitorizăm planul în cauză, așa cum spunea și Comisia Europeană. Vrem să ne asigurăm că rezultatele corespund obiectivelor directivelor europene. E singurul lucru pe care îl putem face. Vrem să ne asigurăm că resursele hidrologice sunt gestionate corect, transparent, că se ține cont de dimensiunea socială și de cea de mediu. Vrem ca pe tot parcursul acestui râu să se facă un management adecvat care să profite tuturor. Voi cere coordonatorilor din comisia noastră să facem o anchetă, să trimitem acolo o misiune, pentru că este o zonă geografică foarte importantă din Europa. Vrem să vedem cum locuiesc acolo oamenii, cum lucrează. Delta aceasta există de mii de ani și uh, uh, este una dintre uh, deltele apreciate în toată lumea. Vreau să mulțumesc petiționarilor pentru eforturile pe care le-au făcut, pentru că au alertat cu privire la situația care există acolo și sper să rămânem împreună cu Comisia Europeană deschiși la orice propunere, să vedem că atunci când va fi planul, dacă este în conformitate cu directivele europene. În comisia noastră va păstra deschisă această petiție, urmează să facem monitorizare, vom continua să studiem petiția dumneavoastră. Dacă aveți alte observații, nu, văd că nu. Atunci vom considera încheiat acest punct pornea de zi și trecem la următorul, la bazinul hidrografic al fluviului Tahoe. Um, so, ah. Bene, allora abbiamo la petizione 834. Trecem mai departe la petiția 0834 din 2012 adresată de Miguel Angel Sanchez Perez, care va fi expusă de către domnul Daniel Martinez Aes în numele semnatarului și uh, a celorlalți semnatari al petiției. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi dumnealui pentru 5 minute, vă rog. Buenos días. Eh, în primer lugar... Mulțumesc. Bună, bună ziua tuturor. Aș vrea în primul rând să vă spun că aceasta este o petiție comună, deci vom uh, face în primul rând o prezentare. Eu vin din partea Eșcherda Unita și uh, vă mulțumesc foarte mult că vom putea discuta în fine despre situația râului Tahoe din Portugalia și, uh, și din Spania și aș vrea să vă vorbesc și despre planul hidrologic care nu afectează numai uh, țara noastră. Planul hidrologic care trebuie elaborat uh, este foarte important în momentul în care se vor respecta și directivele europene. Trebuie să se acționeze, Europa trebuie să acționeze având în vedere activitatea autorităților spaniole înainte ca acest râu să se transforme într-o băltoacă. Eu sunt uh, Sanchez Perez de la Asociația pentru uh, apărarea râurilor din Spania. Noi venim de pe malurile râului Tajo, care este cel mai mare râu pe peninsula, peninsula iberică și care se um, varsă în Portugalia, în Atlantic. Suntem cetățeni ca toți ceilalți și am venit aici la Bruxelles astăzi pentru ca să vă rugăm să ne ajutați, pentru că de patru decenii de proastă administrație sub diferite guverne am uh, suferit și râul nostru a avut într-adevăr foarte mult de suferit. Avem un râu care în continuare are prea puțină apă, va chiar pe anumite porțiuni nu are deloc apă în albia sa, iar Spania dorește să uh, gestioneze apele acestui râu, deviindu-le în râul Sigura. Vreau să vă explic astăzi ce se întâmplă când se pierde un râu, pentru că un râu nu înseamnă numai apă, energie și resurse, ci înseamnă un element cultural al unui teritoriu. Iar diversitatea biologică, cultura și felul de a trăi a oamenilor de pe malurile acestui râu sunt foarte puternic influențate de prezența lui. Irigarea grădinilor, de asemenea, au fost uh, au depins foarte mult de râul acesta, iar uh, istoria uh, a făcut ca râul să fie o parte a culturii noastre. Însă Tahoul nu mai poate să joace un astfel de rău de mult, pentru că, din păcate, 85% din uh, apa sa a fost deviat în altă, 80% din apa sa a fost deviat în alt bazin. În ultimii ani, chiar până la 100% a unor porțiuni nu mai fac parte din albia râului uh, inițial. Foarte multe uh, foarte mulți locuitori, 6 milioane de locuitori dintr-o uh, zonă, dintr-un conglomerat urban, sunt cei care beneficiază acum de acest râu și, din păcate, nu a mai rămas foarte mult din el. Râul uh, sursă este folosit, din păcate, acum pentru uh, irigări uh, a centrelor urbane, pentru turiștii care au nevoie de plajă în zone urbane. Și mai există și un al treilea factor care a dus la situația aceasta critică. Vedeți aici imaginea, avem uh, o um, um, parte a apelor din fluviul sursă care a fost deviată în altă parte și deci 80% din apa râului nu mai poate curge în uh, albia inițială. Și e vorba de un teritoriu foarte mare aferent. Există și o poluare foarte puternică în râul acesta. Vedeți aici în uh, imagine râul uh, Tahoe. Vedeți cam cum a fost înainte și cum arată astăzi. Pentru că acesta este de fapt stadiul său actual și nu cel pe care îl puteți citi în documentele oficiale sociale ale Spaniei. Noi nu suntem de acord cu răspunsul Comisiei care spune că așteaptă mai întâi elaborarea întregului plan pentru a putea analiza cazul. În momentul de față, informațiile care sunt puse la dispoziție opiniei publice, studii și alte documente nu fac decât să țină situația uh, blocată și între timp se exploatează fără rușine toate uh, lacunele juridice și toate prelungirile posibile până în 2011, până în 2021 și așa mai departe. Chiar se vede pe această imagine că de fapt nu va mai putea să mai fie uh, restabilită situația inițială. Între timp însă sunt deviate și mai multe cursuri ale râurilor din Spania și se investește foarte mult în instalații în fiecare an, 2,4 miliarde de euro Uh, sunt investite pentru instalații de desalinizare în uh, Spania și aceasta pentru a putea satisface nevoia de, uh, de apă din, de pe coastă. Dar acum, nemai fiind destule resurse, se va devia cursul râului Tahoe pentru ca să se folosească apele sale. Cel, mai, cel care va oferi mai mult pentru această instalație de deviere va fi cel care va câștiga și deci râul Tahoe va fi um, cel care, și, iar Spania va trebui să plătească 2,4 miliarde, milioane de euro înapoi pentru instalațiile de desalinizare pe care le primea pe an, pentru că nu mai folosește această instalație. Există însă directiva pentru apă, uh, directiva Uniunii Europene, care trebuie totuși respectată și considerăm că până acum există câteva zone în Spania care Uh, nu pot să mai uh, se conformeze aceste directive de limite uh, minime admise. A, însă se schimbă limitele, cel puțin în autoritățile naționale, asta fac, iar Comisia nu poate să tolereze așa ceva și nu poate să spună că așteaptă planul general pentru râul Tahoe înainte să intervină. Pentru că deja din iunie anul trecut există un sistem, un proces nou care a stabilit planurile pentru anul 2015, iar aici Comisia trebuie să aștepte din nou ca um, să se elaboreze acest plan. Deci chiar nu cred că Comisia poate să mai joace pe, facă pe noi vinovata până acum. Asta este ceea ce face în momentul de față. Și acum închei. Nu suntem nici noi de acord cu răspunsul Comisiei că nu există dovezi pentru încălcarea directivei pentru păsări și habitat. Uh, de către Spania. Comisia spune că informațiile nu sunt suficiente pentru a putea demonstra această încălcare și că regiunile respective au fost afectate negativ de către gestiunea apei uh, făcută de către guvernul spaniol. Bineînțeles că există o evidență, dacă vedem în râu că nu mai există apă, ce altă evidență ne mai trebuie? Este evident că există și uh, efecte asupra faunei, florei și habitatului. Spania nu poate să mai, nu se mai poate tolera Spaniei uh, să elaboreze planuri că nu și-a îndeplinit uh, nici obligațiile de până acum. Există 1455 de domenii de importanță pentru comunitate și uh, numai 166 din aceste spații sunt de fapt declarate partea spațiului Natura 2000. Dar trebuie să vorbim totuși și de spațiul Natura 2000, de programul Natura 2000 și de faptul că în următoarele săptămâni uh, vom putea oferi Comisiei dovezi suplimentare dacă are nevoie de acest uh, dovezi. Am auzit argumentația guvernului spaniol care încearcă să transmită documente oficiale uh, recunoscând totuși că o mare parte din râul Tahon nu va mai putea să fie restabilită în, în stadiul său inițial, nici, pentru, nici prin uh, măsurile care s-au luat în 2000, uh, în, acum câțiva ani și care sunt prevăzute până în 2027. Parlamentul, Comisia ar putea să încerce să se iasă puțin din cadrele obligatorii și să nu mai tolereze această situație. Eu cred că trebuie să facem totul pentru și vă rugăm și pe dumneavoastră să faceți totul pentru ca Spania să respecte directivele cadru pentru apă ale Uniunii Europene și toate celelalte aspecte legislative. Avem nevoie de râul Tahoe și Tahoe are nevoie de ajutorul dumneavoastră. În, Tahoe, în Spania, Tahoe este deja un râu blestemat. Mulțumesc, doamna președinte. Buongiorno, grazie al capo del comitato. Dau cuvântul comisiei. Mulțumesc. Bună ziua. Microfonul, vă rog. Mulțumim. Având în vedere necesitățile impuse de directiva cadru a apei, în momentul de față punctul cheie al acestei chestiuni este că avem un plan, un proiect de plan în, care este în elaborare. Un uh, proiect este un proiect și petiționarii au dreptul, bineînțeles, să comenteze acest plan și să atragă atenția așa cum se cere în directiva cadru pentru apă a uh, guvernului spaniol, despre îngrijorările pe care le au în legătură cu acest proiect. Și directiva cadru stipulează că trebuie evaluate planuri care sunt adoptate și care sunt raportate, care au fost raportate comisiei am uh, răspuns unui deputat în petiția anterioră ce încercăm să facem acum și cred că aceasta este și vocea petiționarilor. Încercăm să facem cât mai mult pentru a acumula tot felul de plângeri și vom face tot posibilul, însă primul pas pe care îl putem face este să, o rugă, să cerem Spaniei să adopte acest plan cât mai repede. După cum spuneam, încercăm să colaborăm cu ei pentru ca să se întâmple acest lucru. Cred că uh, planurile sunt în faza de consultare până în 27 septembrie. Spania ne-a dat indicii care arătau că până la 1 decembrie toate planurile de gestiune vor fi adoptate. Să vedem însă ce se va întâmpla până la sfârșitul anului în acest sens, dar cred că acesta este ceea ce putem face mai mult pentru a putea garanta adoptarea acestor planuri. Trebuie să putem să o încercăm să vedem dacă directiva a fost uh, încălcată sau nu. Din petiția anterioară am auzit opinii diferite cu privire la uh, Uh, uh, aceste probleme. Eu sunt avocat din, uh, de meserie și dacă există probleme tehnice, va trebui să avem pe cineva tehnician care să se ocupe de această chestiune. Dar acum, având în vedere opiniile diferite, este bine mai întâi să analizăm situația înainte să vorbim de încălcarea directivei. Când vorbim de încălcarea directivei, când vorbim de transpunerea în drept național, este clar că dacă nu s-a făcut planul până la o anumită zile, curtea poate să, anumită zi, curtea poate să intervină. Dar dacă e vorba de condiții care trebuie îndeplinite și dacă există o diferență de păreri științifice, atunci trebuie mai întâi să avem planuri adoptat, adoptat și prezentat comisiei, așa cum se întâmplă cu toate statele membre și apoi vom putea evalua acele planuri. Nu vom face discuții bilaterale cu Spania. Avem acum uh, o reuniune bilaterală cu România, de exemplu, cu privire la planul uh, de gestiune a apei. Iar apoi, uh, după ce analizăm această situație, e bine ca petiționarii să intervină și pe baza acestor planuri adaptate să se facă comentarii. Iar apoi aceste comentarii putem să le analizăm și să vedem dacă putem discuta cu ei. Nu înseamnă că vom duce în fața Curții de Justiție Spania, s-ar putea să putem să împingem Spania în direcția bună pentru a îmbunătăți situația așadar și fără Curtea de Justiție. Cred că acesta este în interesul tuturor să facem tot posibil, așa cum au spus mai mulți deputați, în cadrul legislației care ne stă de la dispoziție. Mulțumesc. Oricum, cred că aceasta răspunde la întrebare, dacă îmi permiteți. Cred că asta este ceea ce putem spune până acum. Mulțumesc. Anybody want to take, wants to Mai dorește cineva să intervină? Domnul Martinez Martinez. Mai întâi de toate, eu aș vrea să mă alături doleanțelor petiționarilor, sunt din aceeași zonă și eu și încă din 1977 uh, mă ocup, mă preocup de această chestiune. De 14 ani uh, studiez această problemă din Parlamentul European și uh, Uh, înțeleg care sunt preocupările petiționarilor. Este vorba despre un lucru care preocupă majoritatea populației din Castilla-La Mancha. Provinciile prin care trece fluviul Tahoe sunt uh, foarte afectate și uh, e clar că populația s-a mobilizat în mare măsură împotriva acestui plan. Lupta este una de zi cu zi, ea continuă și vreau să cer în mod expres, doamna președinte, să se păstreze deschisă această petiție ca și cea de dinaintea ei. Vreau să fiu uh, complet uh, deschis, mai ales că am aici oameni din aceeași regiune a Spaniei. Uh, cred că um, nu se înțelege prea bine ce ar trebui să facem noi, Comisia PETI, și ce ar trebui să facă și Comisia Europeană în aceste situații. Noi nu putem decât să analizăm lucrurile foarte atent, deci să analizăm plângerile, petițiile înaintate de cetățeni sau grupuri de cetățeni care ne cer să verificăm dacă dreptul european este sau nu respectat. Doar atât putem face. Nu putem să emitem judecăți de valoare cu privire la intenții, proiecte, planuri și așa mai departe. Uneori cetățenii sunt frustrați din această cauză, pentru că vine aici, își argumentează poziția și noi nu putem face nimic. Practic, comisia noastră nu are alte competențe și nici Comisia Europeană nu poate să facă nimic în legătură cu propuneri sau intenții nu putem, nu putem să ne exprimăm uh, asupra unor uh, politici, planuri care încă... Ce putem face este să evaluăm planuri și proiecte care au fost puse în aplicare sau sunt în curs de aplicare. Așadar, ce putem noi să facem aici este să tragem un semnal de alarmă. Există deputați din acest Parlament care sunt permanent în legătură cu cetățenii și uh, sunt atenți la aceste chestiuni. Ei ne aduc uh, în atenție situații despre care nu știam, deci lucruri care ne sunt uh, semnalate de colegi. Cei de la uh, Comisia de Mediu, de pildă, vin și uh, ne aduc la cunoștință astfel de lucruri. și deoarece Parlamentul, deci nu Comisia noastră, dar Parlamentul în sine are sarcina de a legifera, noi putem să dăm legislație europeană. Directivele sunt propuse de Comisia Europeană și uh, adoptate în mare măsură de Parlament sigur, în colaborare și cu Consiliul. Trebuie să facem tot ce putem pentru a produce acte legislative care să ne permite să intervenim în situații precum cele semnalate în această dimineață. Știu că nu mai am mult timp, doamna președinte, o să închei aici. Am vrut doar să-mi exprim solidaritatea și sprijinul justificat față de cele ce ni s-au arătat. M-au întristat unele din imaginile proiectate aici și nu sunt dintre cele mai rele, trebuie spus. Există imagini și mai tragice și mai dezagreabile. Și ți se ridică părul pe mână când le vezi. Doamna președinte, o să vă rog să ținem această petiție deschisă, să continuăm să monitorizăm situația și să exercităm în continuare presiune împreună cu Comisia, să încercăm să păstrăm încrederea cetățenilor noștri fără a trezi în același timp speranțe false față de ceea ce putem noi efectiv face. Da, mulțumesc și eu cam în aceeași linie vreau să cer ca petiția să rămână deschisă. Nu doar din cauza conținutului, ci pentru că cred că aceste probleme trebuie discutate într-un cadru mai larg E vorba de resursele de apă în general. Este o problemă nu doar locală, ci de interes general. De aceea cred că e de datoria noastră să nu neglijăm, să nu uităm această problemă. În al doilea rând, ca să reiau cele spuse de Comisia Europeană, e perfect adevărat că la momentul de față nu avem decât un proiect de document, dar uh, aici aș uh, spune că nu sunt de acord cu domnul Martinez. Una este mobilizarea și alta e participarea. Ele nu sunt sinonime. Doar pentru că demonstrezi sau te mobilizezi nu înseamnă că reușești să influențezi ceea ce se întâmplă. I-am auzit pe cei din platformă și uh, Cred că ce e important acum este să putem transforma acest efort de mobilizare într-o participare la proces. Noi putem să facem acest lucru prin comisia noastră, putem să îi ajutăm să participe la redactarea planului. Deci nu uh, vorbim doar despre probleme de mediu. Să nu uităm că există interese economice foarte puternice în zonă și trebuie să subliniem acest lucru. E foarte dificil, iar dacă nu acționăm la timp, nu vom putea să luăm măsuri de remediere. Odată ce mizeria s-a produs, nu vom putea curăța. Sigur, nu s-a ajuns încă la acel punct, dar dacă permitem ca lucrurile să ajungă atât de departe, nu vom putea să mai rezolvăm nimic odată ce dezastrul se produce. Acum uh, avem destule experiențe din trecut, am tras destule învățăminte încât să știm până unde se poate ajunge și ce efecte pot avea anumite practici. De aceea, eu cred că n-ar trebui să pierdem din vedere importanța acestei probleme. Cum ziceam, nu e doar de interes local, ci de un interes mult mai amplu, general. Mulțumesc! Nobody else? Doamna președinte, mai dorește cineva? Domnul Meier. Mulțumesc, doamna președinte. Eu uh, vreau să mulțumesc uh, reprezentanților platformei pentru apărarea fluviilor Tahoe și Alberce. Și eu cred că această petiție trebuie păstrată deschisă. Am văzut că directivele nu se respectă și uh, sunt aplicate cu mare întârziere. În plus, uh, reacția autorităților este lentă. Este important, deci, ca discuția să continue înainte ca planul să fie adoptat în forma sa finală. cele două râuri sunt legate, ele țin de aceeași problemă și dacă s-ar uh, devia cursurile lor, cred că efectele în zonă ar fi catastrofale. Deci eu cred că petițiile trebuie să rămână deschise. Să nu uităm că la râul Tahu se poate ajunge la un debit de 15 metri cu pe secundă, la alberce de 5 metri uh, sunt uh, niște niveluri care trebuie garantate ca un nivel minim dacă vrem să se mențină fluxul ecologic în zonă. În plus, calendarul nostru este foarte plin. Aș vrea să vizităm aceste zone, atât uh, Ebru cât și Tahoe. Uh, reprezentanții. Mulțumesc uh, autorul petiției. Dacă doresc să dea cuvântul, o să răspundă într-un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau doar să repet mulțumirile mele față de comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc, deci, pentru că ne-ați primit în această dimineață și ne-ați ascultat. Mă bucur că nu urmează să închideți această petiție. Noi vom continua să facem eforturi și vă vom furniza informații, vom monitoriza cu atenție tot ce se întâmplă. După cum vedeți din uh, imaginile pe care le proiectăm, acestea au fost făcute acum mai puțin de un an. Și acum în uh, râu avem și mai mulți pești morți. Nu putem să îi mâncăm, nu putem să consumăm țiparii care mai uh, rămân acolo în râu, deci nu putem să vă invităm la o masă, dar puteți veni să vă uitați, și să vedeți care este situația per portato la denuncia su fatti Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat aceste cazuri cât se poate de pertinente. Comisia rămâne deschisă pentru că trebuie să așteptăm evoluțiile viitoare. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem uh, știri noi și bune. Deschidem, rămâne deschisă așadar petiția și vom continua monitorizarea lângă cetățeni. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul privind vizita de informare în Madrid. Uh, Spania îi dau cuvântul pentru aceasta colegei noastre, Vertman. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut deplasarea la Madrid în legătură cu legile de coastă din Spania în luna martie. Ordinea de zi, cred că este cunoscută tuturor. Dați-mi voie să menționez că printre membrii oficiali a existat un larg consens, a fost o foarte bună colaborare între membrii oficiale delegației și secretariat, dar și între cei care au participat la delegație fără să aibă calitate oficială. Eu cred că uh, și colegul meu iar poate să confirme acest lucru. Documentul a fost distribuit în septembrie este termenul limită pentru amendamente, iar acest document ar trebui să fie considerat ca ă, document pentru grupul de lucru. Noi am dori încă o dată ca în grupul de lucru să ne mai întâlnim la începutul lunii septembrie pentru a conveni ă, cum vom proceda în continuare în grupul de lucru și pentru a discuta după aceea și amendamentele pe marginea acestui raport. Cred că este vorba despre uh, modul în care au fost tratate diversele petiții, uh, sunt bine prezentate în raport, ca și uh, întâlnirile pe care le-am avut cu petiționarii și cu reprezentanții guvernului, inclusiv cu directorul general Saviedra. În măsura în care a fost posibil, oamenii au fost menționați cu punctele lor de vedere și aș dori încă o dată să mulțumesc tuturor membrilor delegației pentru foarte buna colaborare. Atât aș spune pentru început în legătură cu această delegație. Mulțumesc! Întâi eh, dau cuvântul acum Comisiei, domnului Depein. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. În, în această etapă nu avem mult de adăugat. Am luat notă de raportul pe marginea acestei vizite. Urmărim și noi evoluțiile în uh, sistemul legal din Spania. După cum am spus deja, nu Există competențe speciale în baza legislației comunitare pentru a interveni, dar uh, sigur că fiind un număr mare de persoane implicate, urmărim în continuare evoluția cadrului legislativ uh, din Spania pentru a vedea dacă uh, corespunde prevederilor. Mulțumesc. De asemenea, din partea Comisiei, domnul Rizo Martin de la Direcția Generală Envi. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici eu nu am nimic de adăugat în legătură cu ceea ce s-a spus până acum din partea Comisiei. Din punct de vedere al politicii de mediu, lucrurile sunt destul de complicate, există multe informații care trebuie să fie analizate. Urmărim și noi evoluția. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi începe cu o evaluare politică. Și în uh, ce privește poziția Comisiei, avem poziții diferite, pentru că această uh, deplasare uh, de constatare, am avut posibilitatea să ne întâlnim cu reprezentanții ai Guvernului la Madrid și cu petiționarii și este vorba aici, pe lângă problemele de mediu, și de probleme de proprietate. Și știți că în Uniunea Europeană proprietatea trebuie să fie apărată în baza legislației comunitare. Iar uh, acest aspect trebuie avut în vedere, pentru mine este un drept cetățenesc esențial. De aceea, în Comisia PETI, în ciuda recomandărilor Comisiei, ne-am ocupat de uh, aceste aspecte și uh, să știți că uh, m-am văzut confirmat în așteptările mele. Eu nu sunt jurist, dar vorbesc în numele Parlamentului European. Da, uh, sigur uh, că au existat multe elemente pozitive. A fost o deplasare de constatare cu un specific foarte clar. De fapt, o deplasare pentru o singură zi. Lucrurile au fost foarte bine organizate din uh, partea secretariatului. Știți că e foarte periculos când participanții la o delegație ajung să se plictisească. Ei, nu a fost cazul de data aceasta a fost foarte bine organizat și vreau să o laud și pe șefa uh, delegației noastre, dacă în alte situații dezbaterile sunt foarte aprinse. De data aceasta am ajuns la concluzii comune în legătură cu cele văzute, cu cele constatate la fața locului. Există acest consens. Doamna Wertmann s-a străduit foarte mult la bun început uh, să uh, Uh, îi implice și pe colegii spanioli care nu au făcut oficial parte din uh, delegație. Deci uh, asta a contribuit în plus la găsirea unui compromis. Cred că putem prezenta și rezultate. Sigur uh, că uh, ar trebui să aduc laude și reprezentanților guvernului spaniol. Și acest lucru nu este de la sine înțeles. Dar la Madrid am uh, avut o atmosferă foarte deschisă, foarte constructivă de dialog. Trebuie să recunoaștem că în Spania au existat îmbunătățiri, există uh, mai multe acte normative legate de uh, protecția zonelor de coastă din Spania și eu insist asupra ideii că nu este vorba doar despre protecția mediului, ci și despre protecția dreptului de proprietate. Deci uh, vom uh, mai vedea odată documentele și trebuie să avem în vedere modificările, modernizarea legislației privind zona de coastă din Spania să ținem uh, seama de conținutul acestui nou pachet legislativ. Dar nu cred că va fi o problemă să menționăm aceste elemente în raportul nostru, să vedem unde anume. Deci, ce trebuie din punctul meu de vedere să analizăm mai aprofundat ar fi problema legată de dreptul de proprietate, pentru că trebuie să ne adresăm oficialilor spanioli pentru a găsi o soluție rapidă și eficace um, în legătură cu modul în care cetățeanul poate să facă uz de dreptul său de proprietate, pentru că până acum am avut uh, situații extreme Um, situația în care un fermier încă de pe vremea lui Cristofor Columb deținea uh, un petec de pământ pe care acum însă trebuia să îl cedeze din motive de protecție a mediului pentru că se afla foarte aproape de zona de coastă care trebuie să fie protejată. Deci um, trebuie să uh, echilibrăm din acest punct de vedere lucrurile. Deci um, dar pentru asemenea misiune de constatare, lucrurile pot, iată, să funcționeze și foarte bine. Mulțumesc! Doamna Oaken, doresc să mulțumesc secretariatului, doresc să mulțumesc și Angelicăi, pentru că lucrurile au putut funcționa aproape lin în această deplasare. Eu în continuare îmi uh, doresc să uh, acționăm uh, conform atribuțiilor noastre. Sigur că la început am avut iarăși impresia că poate încercăm să mai retezăm din pozițiile prea acerbe pentru a nu leza susceptibilitățile autorităților cu care ne-am întâlnit. Dar eu cred că uh, noi uh, câteodată avem o bătălie de dus și în un raport al meu în 2009 a trebuit să determinăm comisia să acționeze foarte hotărât când este vorba de cazuri de uh, lezare a dreptului de proprietate, pentru că uh, acesta este uh, una din preocupările noastre. Acum, în ce privește legislația de protecție a zonei de coastă, lucrurile sunt poate uh, ușor diferite, pentru că uh, aici o serie întreagă de directive europene intervin în reglarea lucrurilor și de aceea am fost foarte mirată când Comisia a spus că aici avem de a face mai mult cu legislația națională și mai puțin cu competențe europene. Deci, din punctul meu de vedere, legislația națională nu a suferit o îmbunătățire prin uh, Uh, modificările operate, mi se pare în continuare că este o legislație proastă, uh, pentru că există elemente foarte uh, slab formulate, foarte laxe în ce privește protecția mediului înconjurător, inclusiv cu trimitere la proprietățile private și uh, garantarea proprietăților lor. Deci uh, aici, în continuare, cred că ceea ce ar urma să se întâmple ar fi foarte arbitrar. Și uh, eu cred că uh, să se deruleze mai sigur în baza noii legislații decât în baza anterioarei legislații. Deci dar problema cu legislația anterioară a fost și că nu a fost aplicată. Deci eu sper să putem să dăm uh, răspunsuri adecvate petiționarilor, pentru că au fost multe aspecte implicate. Mulțumesc, domnul Vilat. Nu, domnul Martinez Martinez. Mulțumesc, doamnă președintă. legile pentru zona de coastă erau legi ca, pe care Parlamentul spaniol a adoptat la inițiativa ă, partidului din care provin eu. Intențiile au fost foarte bune, în același timp însă ă, aplicarea a creat multe probleme și am avut într-adevăr multe petiții în legătură cu punerea în aplicare a acestei legislații. Sper ca și doamna Auken să urmărească spusele mele. Doamna Auken a spus că legislația nu a fost adoptată. Ba da, legislația, stimată doamnă Auken, a fost aplicată, dar a avut ca urmare multe petiții. În același timp, însă, um, am avut dovada că subiectul este extrem de complicat și, sigur, într-un, dintr-un punct de vedere trebuie să-i dau dreptate doamnei Aucăn. Uh, aplicarea nu a fost întotdeauna cea mai înțeleaptă și nu a ținut seama de toate interesele care ar fi meritat să fie respectate legislația uh, a fost îmbrățișată cu entuziasm de uh, organismele pentru uh, protecția mediului înconjurător, care inițial s-au și implicat în elaborarea cadrului legislativ. S-a avut în vedere interesele de mediu, dar poate că alte interese au fost mai degrabă neglijate. Aș dori să mulțumesc pentru cele expuse astăzi și pentru uh, prezentarea colegei. Îmi pare rău că uh, nu mai sunt alți uh, colegi spanioli, poate din partea PPE-ului, care ar putea să reacționeze, dar aș dori să mai spun, doamne Hocken, un lucru. Reforma, modernizarea legislației a determinat de fapt mobilizarea asociațiilor de protecție a mediului împotriva acestei acțiuni de reformare, de modernizare. Pe mine mă deranjează mai puțin cum sunt repartizate mandatele. Eu totdeauna m-am gândit că este mai puțin important uh, că uh, interesele publicului larg și interesele de protecție a mediului primează. Sigur că uh, putem spune că respectarea proprietății private ar fi lucrul cel mai important. Este foarte greu din acest punct de vedere să găsești un echilibru și poate că nouă nu ne-a reușit crearea uh, echilibrului, dar oare este posibil să echilibrezi lucrurile astfel încât să-i mulțumești pe toți? Oricum să vă mulțumesc pentru faptul că uh, ne preocupă aceste aspecte și sigur că trebuie să găsim un echilibru între apărarea diverselor interese. Anul trecut am avut 62 uh, de milioane de turiști în zona noastră, iar coasta spaniolă se întinde pe mii de kilometri. În același timp însă coasta spaniolă a avut și mulți de suferit, s-au întâmplat uh, lucruri um, dezgustătoare în anumite regiuni uh, au fost distruse Uh, ireversibil anumite regiuni, dar, sigur, prevederile legale există, ele trebuie să fie respectate și trebuie să întreprindem acum eforturile necesare pentru a ține seama de diversele interese. Doamna președinte, am auzit că există și în țara dumneavoastră foarte multe cazuri în care între timp s-a uh, produs o conștientizare față de problemele de mediu care nu exista cu 20-30 de ani în urmă. Acum există și uh, interesele turistice care trebuie să fie apărate pentru că ele aduc mulți turiști în țară, deci uh, există o grijă deosebită față de zonele de coastă, pentru că altfel nu facem decât să ne tăiem cranga de sub picioare. Și mulțumesc colegilor care au atras atenția asupra acestor probleme. În momentul în care ne-am confruntat cu petiționari eh, care apără aceste interese, am constatat că nu există niciun fel de ostilitate față de aceste subiecte. Mulțumesc, doamna Vertman. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor membrilor oficiali, participanți la delegație, cât și celorlalți, pentru că eh, a existat o cooperare foarte bună în Spania, inclusiv în dialogul cu reprezentanții guvernului spaniol. Și trebuie să spun, Peter, că acest lucru nu este deloc uh, ceva obișnuit. Deci, uh, trebuie să menționăm uh, acest aspect ca fiind o constatare cât se poate de pozitivă. Și doresc să îi asigur pe reprezentanții spanioli că suntem cât se poate de conștienți de importanța și sensibilitatea acestui subiect. Pentru că uh, noi atunci când ne întâlnim cu petiționarii și cu reprezentanții guvernului, uh, uh, am putut constata faptul că este un subiect foarte sensibil și ne-am străduit din toată puterea să ajungem la uh, concluzii care să uh, fie susținute de toți participanții. Și aș menționa și sugestia lui Peter că ar trebui să ținem seama de prevederile noi legislații. Nu depinde de mine dacă uh, vom introduce acest lucru în raport sau nu, Poate că și în grupul de lucru, la întâlnirea din septembrie, vom discuta asupra acestei sugestii. Da, este un subiect care merită să fie luat în seamă, iar din punctul meu de vedere, cred că vom putea uh, să facem și amendamente la recomandări astfel încât să ținem seama de poziția tuturor membrilor Comisiei. Președinte, mulțumesc foarte mult. Deci uh, vom uh, primi amendamentele pe marginea acestui raport în septembrie și mă bucur foarte mult că a existat această atmosferă de consens. Încă o dată mulțumesc tuturor celor implicați. Now we pass... Trecem acum mai departe la raportul privind vizita de informare în Danemarca și dau din nou cuvântul doamnei Wertmann. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat cuvântul. Delegation. Uh, Am fost șefa acestei delegații care a plecat pe 22 care pe 21-22 iunie a fost în Danemarca. Peter Iar și Carlos Iturgais au fost uh, ceilalți membri ai delegației. Ne-am dus acolo pentru a analiza petițiile discutate aici în februarie, care se refereau la dreptul copiilor, la dreptul de a nu fi discriminați părinții străini și la discriminarea la care sunt supuse mamele daneze. Ca urmare a discuțiilor din uh, ședința noastră din februarie s-au primit uh, alte petiții numeroase și la momentul acesta petițiile sunt uh, evaluate pentru a se vedea dacă sunt admisibile. Cred că știți uh, ce s-a întâmplat acolo. O să vă spun doar cam care au fost impresiile noastre, experiența din Danemarca. Am cerut să ne întâlnim cu ministrul responsabil pentru afaceri sociale, precum și cu ministrul pentru justiție. Din păcate, uh, Ambii miniștri ne-au informat că nu se pot întâlni cu noi, citez, deoarece um, trebuie să participe la alte obligațiuni. Să nu uităm că noi uh, reprezentam o delegație oficială din partea Parlamentului European, reprezentam Comisia pentru Petiții și, uh, din câte am aflat, e pentru prima oară când s-a întâmplat să fim refuzați așa că sunt, bineînțeles, foarte îngrijorată. Concluzia mea este că refuzul unei întâlniri cu eurodeputați care fac parte dintr-o delegație oficială arată că, într-o oarecare măsură, avem de face cu o problemă de ordin politic și că această problemă este mai gravă decât ne închipuim la momentul de față. Și să vă explic de ce. Între timp am mai aflat că Ministrul pentru Afaceri Sociale, din păcate, a informat publicul din Danemarca că noi suntem cei care nu dorim să ne întâlnim cu reprezentanții autorităților și că nu suntem dispuși să discutăm detalii. Dar noi chiar doream să discutăm cazuri detaliate. Am aflat însă rapid că ei nu sunt pregătiți să discute în detaliu, așa că ne-am schimbat abordarea. Toți cei trei am spus că suntem dispuși să punem întrebări cu privire la temele de discuție. Din păcate, reprezentanții cu care ni s-a permis să vorbim și de la Ministerul de Afaceri Sociale și de la Ministerul de Justiție n-au fost prea bine pregătiți. În anumite cazuri chiar au refuzat să ne răspundă la întrebări. Așa că am ajuns la concluzia nefericită că trebuie să ne întoarcem la Bruxelles cu și mai multe întrebări. Și cred că acest lucru ar trebui să conteze. Interesant de notat este că uh, oficialul uh, de gradul cel mai înalt cu care ne-am putut întâlni a fost șeful poliției daneze. Membrii uh, cabinetului său, membrii biroului său, Mitarbeit în uh, germană, nu știu cum s-ar traduce asta în engleza pe care o vorbesc eu acum. Deci, um, reprezentanții săi n-au fost nici ei pregătiți să răspundă la întrebări concrete. Deci, uh, cred că ar trebui să reflectăm la importanța și consecințele acestui lucru. În seara primei zile ne-am întâlnit cu petiționari și cu oameni care înaintaseră petiții către comisia noastră și ne-am întâlnit de asemenea cu oameni care urmau să înainteze petiții. Cam 35-40 de oameni au fost prezenți acolo, mame și uh, tați, deci reprezentanți ai părinților, iar uh, ca o premieră, această întâlnire a durat peste patru ore, în continuu. Niciunul dintre noi trei, nici măcar uh, reprezentantul secretariatului, n-a îndrăznit să pună capăt întâlnirii, deoarece poveștile prezentate acolo erau absolut impresionante. Am aflat că au loc abuzuri fizice, părinți care își abuzează copiii, inclusiv sexual. Este vorba despre copii de vârste foarte fragede, iar în unele cazuri grădinița sau școala le-a cerut copiilor să ia parte la un interogatoriu, iar uh, procesul verbal al interogatoriului a fost prezentat părintelui care abuzase. Vă dați seama ce efect are asta asupra copilului Copilul nu vrea decât să scape din situația aceea îngrozitoare. Închipuiți-vă cum se simte copilul care își pune încrederea într-o persoană, care apoi transmite părintelui abuzator ceea ce a mărturisit copilul. Deci, Probabil că, și așa mi s-a și spus, că părintele respectiv, când afla ce mărturisese copilul, era îmbrăcat foarte frumos, a zis, a, nu, nu, nu e adevărat. Copilul respectiv urma să se întoarcă la tatăl care îl abuzase. Iar acest lucru nu se referă doar la mame de origine daneză, se referă la părinți, mame și tați de origine europeană, dar și resortisanți din țări terțe, pildă America, Asia, eu cred că acești oameni ne-au împărtășit din experiența lor, au avut încredere în noi și noi trebuie să-i luăm în serios. În uh, următoarea dimineață ne-am întâlnit cu mediatorul. Mai lăsați-mă câteva minute, vă rog. Și, uh, eventual, Carlos ar putea să rezume această întâlnire mult mai bine decât mine. Vreau să mulțumesc uh, biroului lui care m-a ajutat. Uh, uh, de fapt, el n-a, n-a putut să participe în persoană deoarece trebuia să participe la o delegație în străinătate. Dar noi trei am ajuns la un consens imediat, așa cum îi place lui Peter să spună, și am hotărât să acționăm foarte rapid. Asta și datorită cooperării cu secretariatului, Hazen. Mulțumesc foarte mult pentru contribuție, mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-ai oferit. Eu una am uh, văzut că este foarte important să luăm în serios îngrijorările copiilor și vreau să spun că nu este doar o problemă ce afectează pe danezi. Este vorba despre copii și părinți ce vin și din alte țări europene, dar și din țări terțe. Domnul Iar. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea și eu să mai completez cu câteva informații ceea ce a spus doamna Wertmann. Și aici ordinea de zi a fost bine organizată de către secretariat, însă călătoria a fost uh, caracterizată de câteva specificități pe care aș vrea să le ilustrez. Am uh, vorbit cu autorități care ne-au spus că au cele mai bune legi din lume și că nu este nevoie de nicio modificare. Am spus uh, așa în document, uh, climatul a fost cât se poate de uh, disprețuitor, prietenos însă. Deci dacă uh, e vorba să evaluăm ce s-a întâmplat, n-am avansat cu niciun milimetru. Cea mai mare neînțelegere a fost uh, faptul că ni s-a spus că vă ni, explicăm noi care este situația în general, dar nu vrem să intrăm în chestiuni concrete. Noi am spus că suntem Comisia de Petiții și că Comisia se ocupă de problemele cetățenilor, deci că trebuie să intrăm în concret, să ne ocupăm de cazuri concrete, pentru că altfel nu avansam chiar râdeam ieri seară că spuneam că parcă suntem la Moscova pe timpul uh, războiului rece, unde se spunea clar principiul este să nu te amesteci în chestiuni interne. Așa ni s-a spus și atunci, de fapt magazinul e închis cum ar veni și nu puteți să vedeți nimic, dar voi stați acolo la Bruxelles și faceți treaba voastră, nu ne deranjați pe noi. Aceasta este ceea ce s-a spus și cred că în Danemarca, într-adevăr, e destul de ne... incredibil că se întâmplă așa ceva în Uniunea Europeană, unde legislația europeană pare să nu conteze neapărat în acest context. O altă chestiune care a fost absolut uh, unică este faptul că niciun uh, deputat din Parlamentul European uh, din Danemarca nu a avut ocazia și timpul să ne acompanieze. Am avut, n-am avut niciun membru din Danemarca. La alte delegații, de obicei, întotdeauna trebuie să avem grijă că foarte mulți din țara respectivă vor să participe. Aici a fost pe dos. Ar fi fost foarte interesant pentru că poate că n-ar fi putut explica anumite chestiuni mai specifice. Și acum să mă întorc la chestiunea ombudsmanului Câteodată, chiar dacă a fost foarte trist, a fost destul de amuzant, pentru că câteodată am mai întrebat și de discriminare și răspunsurile au fost în ceea ce privește, de exemplu, reprezentanții ombudsmanului, că nu avem cazuri de discriminare, pentru că nu le înregistrăm cazurile de discriminare, adică era ca o călătorie în trecut, de fapt, pe care o cunosc din alte sisteme foarte bine. O particularitate pentru mine este de asemenea o chestiune care a fost unică și anume consultarea foarte lungă cu petiționarii pe care, într-adevăr, care a fost foarte bună. Am, am auzit tot felul de destine foarte tragice care ni s-au relatat atunci, dar din perspectiva noastră, din perspectiva noastră comună, au existat chiar chestiuni care erau, țineau de natură penală. Și spun, ne-am gândit că înainte să, să ne implicăm în aceste cazuri uh, și să fim acuzați după aceea de complicitate, cred că a trebuit să acționăm, trebuie să acționăm altfel și anume să transmitem aceste cazuri către procuratura din Danemarca, pentru că pur și simplu considerăm că ea trebuie să se ocupe de aceste chestiuni. Nu e vorba de chestiuni politice, nu e vorba nici de probleme de, um, de chestiuni uh, de formale, ci e vorba de drepturile copiilor și cred că acest lucru nu trebuie să fie deloc neglijat. Mulțumesc, doamna Ocă, are cuvântul acum. Eh, I'm sorry, I... Da, îmi cer scuze, n-am putut să particip, aș fi dorit să o fac, dar uh, mi s-a dislocat șoldul și trebuia să mă duc la spital, eram în ambulanță în acele momente. Dar chiar aș fi vrut să particip. Am vrut doar să spun asta. Uh, aș vrea să adaug uh, două elemente. În primul rând, vedeți deci că această comisie nu e deloc cunoscută în Danemarca. Ieri ați spus că nu vă pasă pentru că situația nu seamănă cu cea de la dumneavoastră acasă. Dar în Danemarca nu se cunoaște pur și simplu. Chiar dacă eu încerc să promovez comisia noastră, acolo cetățenii nu cunosc comisia noastră, pentru că dacă folosesc cuvântul danez pentru petiție, nu se înțelege. Ieri însă Ați spus că asta e situația în Danemarca și așa va rămâne. În al doilea rând, n-ați fost pe deplin informați. Danemarca a transpus o lege europeană cu privire la custodie și divorț. Eu sunt împotriva acestei legi, dar ea există. Danemarca a încercat să obțină uh, un acord uh, pentru a avea o lege paralelă. Acum nu mai avem um, acest tip de lege pe care o foloseam până acum. Dar există totuși un conflict pentru că într-o țară avem un tip de drept, pe când într-o altă țară alt tip. Uh, pare rău că nimeni nu s-a sesizat de acest lucru. V-aș fi putut explica că aici uh, nu există drept cutumiar și Danemarca n-a putut să obțină permisiunea pentru a avea un sistem paralel. Îmi pare foarte rău că nu v-ați întâlnit cu oamenii pe care doreați să-i vedeți. Am uh, primit din partea Ministerului de Externe uh, un uh, comunicat care a fost foarte deschis și foarte informativ. În orice caz, uh, pot să vă spun că pentru noastre care veniți din sud nu știți ce înseamnă 21 iunie pentru Danemarca. Ați ajuns uh, pe 20 iunie seara, când uh, la noi este mijlocul verii și acolo uh, toată lumea dorește să se bucure de vreme și să benchetuiască. Deci n-a fost prea oportun momentul pe care l-ați ales. Dar cred că, până la urmă, au fost niște neînțelegeri acolo și calendarul n-a fost cel mai bine ales. Oricum, nu este vina comisiei noastre, vreau doar să vă spun ce am auzit după ce ecouri am aflat. Mulțumim, doamna Auken, mulțumim tuturor. A fost doar uh, un prim schimb de opinii pe marginea acestui raport. Urmează să discutăm proiectul de raport data viitoare. Mulțumesc tuturor! Mergem la următorul punct de pe ordinea de zi. Un aviz al domnului Chichester. Îi dăm cuvântul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Este primul schimb de opinii cu privire la amendamentele aduse la acest aviz. Un aviz pe care îl redactăm pentru Comisia pentru Afaceri Constituționale. Comisia analizează problema celor două sedii ale Parlamentului European. Nu am avut timp să citesc și să analizez în amănunțime toate cele 164 de amendamente, dar pot să spun că sunt impresionat de numărul acesta mare și, în mod curios, cam 85% dintre ele provin de la autori francezi. Oare de ce? Totuși, voi analiza în detaliu aceste amendamente pentru a putea să răspund la ele. Au apărut mai multe preocupări. Sunt câteva amendamente care doresc să conteste temiul juridic al uh, acestui uh, aviz. Și tot ce pot să spun uh, ca reacție la aceste contestări este că voi veni cu un răspuns. Cei care nu doresc să se dezbată acest acest lucru, uh, să știe că nu vor avea câștig de cauză, se va reveni la această dezbatere. Să nu uităm că în plenul Parlamentului au fost uh, destul de multe voturi care arată că mulți eurodeputați din, acest, din această legislatură și din legislaturile anterioare s-au exprimat cu privire la sediul de la Strasburg și la cele două sedii ale Parlamentului. Deci vom reveni uh, la aspectele juridice, cu siguranță îi vor interesa pe juriști și pe mine. Și probabil că mă vor ajuta să mă îmbunătățesc franceza, j'espère. Dar uh, ce aș vrea să vă spun acum sunt câteva lucruri, și anume. S-ar putea să greșesc, dar uh, cred că Sergiu de la Strasburg a fost ales pentru uh, motive istorice, reconcilierea dintre Franța și Germania. Totuși mi s-a spus că motivul inițial pentru care Parlamentul European se întrunea la Strasburg era unul de conveniență, și anume pentru că Consiliul European avea acolo un sediu și era mult mai la îndemână. Până la urmă, Consiliul Europei, care era așezat acolo, reprezenta gestul simbolic de reconciliere dintre cele două țări. Și uh, așa s-a ajuns la amplasarea sediului Parlamentului. Deci se dorea o apropiere cât mai mare de granița între Franța și Germania. Acesta a fost poate motivul inițial. Sigur, uh, mi s-a amintit faptul că Parlamentul European se întâlnea și la Luxemburg. Nu se mai întâmplă acum, se întâmpla în trecut. Acum nu ne reunim decât uh, la Bruxelles, când ne permite acoperișul. Uh, dar acoperișul nu cade doar la Bruxelles, să nu uităm că s-a întâmplat și la Strasburg. Deci nu există exclusivitate. Un alt lucru ce trebuie menționat, mai degrabă de ordin juridic, este că actualmente trebuie să ne întâlnim la Strasburg 12 ori pe an, așa cum e consfințit în tratat. Perfect adevărat. Și uh, jos pălăria față de colegii francezi care s-au asigurat că acest lucru așa va rămâne. Dar asta nu înseamnă să interzicem dezbaterile și discuțiile și uh, să nu uităm nici de efortul nostru care trebuie să ne deplasăm uh, în mod periodic la Strasburg, cu excepția cazului în care Franța e în grevă. Să nu uităm, deci, de dificultățile de a călători până acolo. Deci ar fi o greșeală să nu discutăm uh, despre acest lucru doar pentru că tratatul prevede așa. Se spune că doar statele membre pot să sugereze modificări la tratat, dar în uh, virtutea ultimului tratat uh, și au existat foarte multe modificări ale tratatelor, modificarea este posibilă. Acum și Parlamentul poate să propună schimbări ale tratatului. Și cred că încercarea de a sugruma, de a sufoca această competență noastră e deplorabilă. De la Consiliul Europei am uh, aflat că Strasburgul nu are suficientă capacitate pentru a face față sesiunilor plenare și la Parlament și la Consiliul Europei. Nu poate să găzduiască suficienți oameni, iar acest lucru s-a întâmplat în trecut. Se pare că suntem prea mulți. Chiar dacă Strasburgul are multe hoteluri, hosteluri și alte instituții de cazare. Iar când zic mulți, când mă refer la noi toți, mă refer la noi și la personalul nostru care ne depășește numeric. Și asta poate să fie un motiv, dar um, poate că asta ne arată că um, importanța sau avantajul economic pe care îl are Strasburgul din venirile Parlamentul acolo este poate puțin supraestimat. Nu putem totuși să echivalăm uh, prezența numerică a celor care alcătuiesc uh, Curtea sau Consiliul Europei cu prezența Parlamentului. Dar scopul nostru este să discutăm. Să nu uităm că s-a înaintat o petiție în 2006 care poartă multe semnături, iar această petiție a fost admisă de către Parlament e în continuare deschisă. Este depusă sub numele doamnei Malmström, un nume distins și apreciat în cercurile europene, din câte știu. Așadar, noi facem ceea ce ni se cere, anume să analizăm o petiție cu toată seriozitatea. Thank you. Și, practic, ne argumentăm poziție cum fac francezii. Mulțumim, domnule Cetester. Acum uh, un minut uh, domnului Stile, doamnei Stile, care a înaintat uh, petiția. Da, mulțumesc, mulțumesc domnului Uh, Această petiție pentru sediul unic nu mai are atât de mulți reprezentanți. Totuși, 3 milioane de oameni au semnat această petiție inclusiv uh, Cecilia Malmström. Este important să avem în vedere această petiție și să nu uităm că trebuie să modificăm tratatul. Articolul 48. Credem că ar trebui să recunoaștem că este o rușine că suntem singurul parlament din lume care are mai multe sedii. Ar trebui să facem ceva în acest sens. S-au spus multe de-a lungul anilor și uh, din câte știu uh, este o sumă undeva între 169 și 204 milioane de euro care cade în seama contribuabilului. Și să nu uităm că um, e vorba despre sume care se cheltuie anual. Aceasta este o sumă doar pentru bugetul până în 2013. În orice caz, e o chestiune mult prea importantă pentru a putea să o neglijăm. Văd că este trecut deja de ora 12, nu avem prea mult timp. În orice caz, vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt singura care mai rămâne de pe lista cea inițială de semnatari. Mulțumim, domnul Bulo. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să exprim și eu uh, uh, poziția Franței, despre care vorbea domnul Chichester. Da, noi uh, ne-am jucat jocul și uh, de la început uh, am considerat că nu e nevoie de un raport în acest sens. Se vorbea despre sediile Parlamentului European, de când, iar amendamentele vorbesc despre sediul de la Strasburg. Știm că se dorește modificarea tratatelor, modificarea reglementărilor. Noi uh, credem că ar trebui uh, cerut doar un aviz juridic. Noi ne opunem, deci, acestui raport, dar pentru că raportul trebuie să existe, ne-am uh, pliat și am făcut pe placul celorlalți deputați, am depus amendamente și am dorit să revenim la fapte, la faptele exacte. Domnule Chichester, și noi ne putem face autocritica. În Franța înțelegem și noi care sunt avantajele și dezavantajele unui sediu al Parlamentului la Strasbourg. Sigur, sunt lucruri de îmbunătățit, însă, în principiu, nu suntem de acord cu poziția dumneavoastră. Am depus deci amendamente pentru a aduce un plus de rigoare acestui aviz și uh, pentru a aduce în atenție adevăratele cifre, adevăratele fapte cu privire la prezența Parlamentului la Strasburg și să nu ne bazăm pe cifre luate la întâmplare care circulă destul de des. Este, da, o inițiativă cetățenească europeană, s-a vorbit despre ea. Ea este, de fapt, o singură petiție, s-au depus mai multe, dar o singură petiție a fost admisă, niciuna dintre celelalte uh, petiții n-a putut fi admisă din, uh, din baza articolului 191 uh, s-a reținut deci o singură petiție. Iată cam ce vreau să spun. Vreau să transmit raportorului, domnului Chichester, că sper ca în concluziile domniei sale să preia elementele pe care am încercat să le adăugăm noi aici. Mulțumim, domnule Efner. Ja, ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În primul rând, către colegul Cicester, vreau să spun mulțumiri pentru acest raport pe care l-am tocmit și mulțumesc și pentru contribuțiile din partea domnului Bulon și din partea petiționarilor. Mă bucur foarte mult că ei sunt în sală și sunt destul de mirat ca în să trăiesc în Comisia de Petiție ca o petiție să fie considerată neadmisibilă, pentru că, după părerea mea, această comisie nu hotărâse așa cum spuneți dumneavoastră. A existat un aviz pentru faptul că această petiție să nu fie admisibilă, dar nu aceasta a fost poziția finală a Comisiei. Mi se pare foarte straniu cum putem să ignorăm dorința a peste un milion de oameni, pentru că este evident că Comisia noastră trebuie să se ocupe de această petiție, având în vedere numărul de semnatari. N-are rost să ne certăm, pentru că nu eu trebuie să evaluez lucrurile în final, domnule Bulo. Mi-ar place însă la sfârșit, în calitate de raportor pentru Comisia Competentă de Fond și membru în același timp în Comisia PETI să vă spun care a fost încercarea acestui raport și, de fapt, să spun și pentru clarificare, pentru că văd că s-a încercat o, uh, o creare de confuzie. În Comisia pentru Afaceri Constituționale, toate grupurile au salutat acest raport și um, acum un an deja am uh, cerut întocmirea acestui raport, iar uh, mai mult timp la rând a fost blocat pentru că a existat uh, rezistență în Parlament. Raportul nostru trebuia să clarifice chestiunea cu privire la sediul Parlamentului European și după multe certuri s-a ajuns la o modificare a titlului și anume un raport uh, despre sediile instituțiilor europene. Discuția în cadrul Comisiei pentru Afaceri Constituționale a dus la faptul că toți colegii o să fie de acord că Parlamentul European are un rol diferit decât celelalte toate instituții și deci uh, uh, este singura instituție aleasă direct de către cetățenii europeni. Parlamentul European, după tratatul de la Lisabona, este colegislator pe picior de egalitate cu Consiliul și de aceea trebuie să aibă alt tratament decât celelalte instituții. Iată de ce Comisia pentru Afaceri Constituționale a ajuns la concluzia că pentru gestionarea sediului și calendar, calendarului și modului de lucru al Parlamentului European trebuie să se aplice alte reguli pe viitor decât pentru alte agenții sau autorități ale Uniunii Europene, care, bineînțeles, uh, sunt implicate și într-o procedură de negociere care implică și statele membre. Aceste um, instituții având deci un alt statut. În ceea ce privește ceea ce a spus colegul nostru Cicester când s-a creat instituția Parlamentului European, acesta nu era un organ legislativ, ci era o adunare parlamentară care nu era aleasă direct. Era așadar un organ cu totul diferit decât cel de astăzi și din motive de practice s-a spus că trebuie să se întrunească la Strasbourg, pentru că acolo era sala plenară a Consiliului Europei care era așadar disponibilă. Însă, din ce în ce mai mult, Parlamentul din 1985 a spus că dorește să fie acolo unde este și Consiliul și Comisia. Parlamentul trebuie să colaboreze tot timpul cu Comisia și cu, cu Consiliul și este absurd să existe distanțe atât de mari între cele trei sedii, cele trei instituții. Și de atunci Parlamentul s-a implicat. Vă rog, spune președinta, trebuie să oprim Bun, atunci voi face lucrul, voi spune foarte pe scurt ce mai ai de spus. Din perspectiva mea vreau doar să spun că este vorba de un aviz foarte bun care a fost propus de colegul nostru Chichester. Sunt destul de uimit să văd că acum a venit un flux de amendamente deodată din partea colegilor francezi. Și vreau să spun doar un singur lucru. E vorba de chestiunea evidenței aici. Parlamentul European, ca reprezentant al cetățenilor, vrea sau nu să aibă aceleași drepturi cu celelalte organe ale Uniunii Europene. Adică dorim singur să luăm o decizie despre felul în care lucrăm, unde lucrăm și când lucrăm. Sau, dacă nu dorim acest lucru, este tot opțiunea noastră, dar nu mi se pare că e o chestiune națională aici și mă dezamăgește faptul că din partea unor membri din acest Parlament aceasta este transformată într-o chestiune internă, de politică internă. Suntem cu toții afectați ca deputați europeni, toți cetățenii europeni sunt afectați de această chestiune, indiferent de naționalitatea lor și cel mai, cea mai mare neajuns pe care ar putea să-l facă Parlamentul acesta este să discute ca într-o controversă între o țară și alta din partea Uniunii, din cadrul Uniunii Europene. Deci cred că aceasta este o chestiune care nu este internă și ultima parafrază, dacă îmi permiteți, doamna președinte, altfel decât în alte decizii ale Parlamentului European, ar trebui să nu începem din nou de la început cu chestiunea de fond, încercând să schimbăm lucrurile, ci să spunem că am descris care este calea pe care trebuie să o luăm și Parlamentul trebuie să aibă dreptul să modifice aceste sedii printr-o modificare a tratatelor europene. Aceasta este calea și mă bucur dacă petiția, Comisia pentru Petiții este pentru această cale. Vă mulțumesc, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Vales are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând și mai ales aș dori să îl susțin pe domnul Chichester. Voi semna cu două mâini și două picioare avizul dumneavoastră și uh, vă voi susține la infinit. Am spus acest lucru deja și vreau să-l mai repet încă o dată aici, și anume că ne dăm cu toții de cu capul de un perete care nu se mișcă, pentru că atâta timp cât șefii de state și de guverne nu fac nimic și nu acționează așadar, noi nu prea putem face nimic în Parlamentul European. Deci noi putem vorbi cât vrem, dar nimic nu se va întâmpla. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim însă despre acest subiect, înseamnă că trebuie să vorbim despre el până când vom găsi o soluție care să fie eficientă din perspectiva costurilor la această problemă și sunt convins de faptul că majoritatea amendamentelor care au fost înaintate, 164 la număr, vor avea ca scop uh, exact uh, o susținere a eforturilor dumneavoastră. Cred că trebuie să facem exact același lucru, să încercăm să rămânem cât se poate de simpli, să păstrăm acest aviz cât se poate de clar, astfel încât să înțelegem foarte clar ce dorim și să înțeleagă și toată lumea ce dorim prin acest aviz. Eu vă voi susține în orice caz, domnule Cicester. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, doamna Aucă, are cuvântul acum. Da, foarte pe scurt, mulțumesc. Sunt foarte mulțumită de faptul că avem o majoritate foarte clară în acest Parlament, că avem dreptul să vorbim despre acest subiect. Și nu Dumnezeu a pus acest lucru în tratate, ci Mitterrand. Poate că e aproape de Dumnezeu acum, dar uh, nu înseamnă că este literă de lege. Mitterrand, după referendumul din Franța, dacă vă amintiți, în 1992 a reușit foarte de discret să introducă această clauză. De, cred că a fost, de fapt, în, în 92, da. A venit după nuul danez, deci noi poate cumva avem prima vină pentru faptul că am dat un nu la, tratat, la unele prevederi din tratatul de la Maastricht, dar după aceea a avut loc referendumul din Franța și după aceea s-a spus că, într-adevăr, toate Uh, Franța este pentru această uh, această mișcare și apoi la Edinburgh, la tratatul de la Edinburgh uh, am, a trebuit să fac această mișcare. Știu că noi avem vina în principiu și nu numai noi, ci și întreaga Uniune Europene, dar ei au ajuns, Mitterrand a ajuns la acordul de la Edinburgh prin care a obținut 12 sesiuni plenare la Strasbourg, iar apoi a urmat tratatul de la Amsterdam și acesta a fost preluat, această clauză în tratat. Dacă comparăm pe Mitterrand cu Dumnezeu, ceea ce nu cred că cineva este de acord cu această comparație, numai atunci putem discuta lucrurile așa și poate atunci avem și dreptul să le modificăm. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Cred că putem să încheiem această dezbatere acum. Avizul se va vota la plenara din septembrie și sper că domnul Chichester să poată obține un consens uh, pe amendamentele de compromis până atunci. Domnule Chichester, da, voi încerca să găsesc la un tont cordial. Thank you very much. Foarte bine. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, 18, dar nu mai avem timp pentru el, deci domnul Macmillan Scott nu este aici oricum, deci vreți să adăugați ceva? Suntem în criză de timp, vreau să informez toți colegii că termenul de depunere a amendamente este 11 iulie la ora 5 după masa. Și acum îi dau cuvântul doamnei Vertman în final. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Macmillan Scott nu poate participa astăzi la reuniune și m-a rugat pe mine să citesc prezentarea dumnealui. Prezentarea raportului lui. Cum doriți să procedăm? Vreți să... Puteți să ne dați procesul... Puteți să ne dați documentul și vom uh, citi prezentarea. Sigur, dacă este conform regulilor, cred că e în regulă. Având în vedere prim, problema de timp, sigur că da. Bineînțeles că ne puteți transmite documentul în scris. Mulțumesc. Domnule Iar, vă rog, da. Mulțumesc, doamnă președinte. Același lucru este valabil și pentru doamna Băsescu, care mai are puțin și naște, deci nu poate să fie aici astăzi. Aș vrea de asemenea să vă transmit uh, documentul din partea dumnea ei uh, și să-l treceți, vă rog, în procesul verbal. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor și acum închidem ședința. Mulțumesc!